Ladies and gentlemen, uh, it is 16 past 3, so I believe that we... Doamnelor și domnilor, au uh, trecut 16 minute după ora 15, deci cred că a venit momentul să începem. Vă rog să luați loc pentru a putea începe audierea noastră. Înainte de toate, permiteți-mi să vă informez că domnul Cadec, președintele nostru, uh, vine abia mâine, până atunci îl voi înlocui și doamna Linea Ekström, uh, prin vicepreședinte, ar trebui să ni se alăture în curând. Dacă nu aveți obiecții, v-aș propune să adoptăm ordinea de zi. Nu sunt obiecții. Haideți să trecem deci la al doilea punct. Îmi face mare plăcere să vă informez că domnul Claudio Coranda a fost numit ca președinte al unității uh, secretariatului comisiei noastre felicitări pentru cei care fac parte din comisia noastră de multă vreme. Îl cunoașteți prea bine, a lucrat ca administrator în secretariat între 2008 și 2012. Bun venit înapoi la comisia noastră și mult succes! Felicitări încă o dată! Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 22-23 septembrie și 13 octombrie 2015. Dacă nu sunt obiecții, acestea se aprobă. Mulțumesc! Trecem acum la miezul uh, întâlnirii noastre de astăzi, și anume audierea publică privind noua dimensiune externă a reformei politicii comune de pescuit. Permiteți-mi să vă reamintesc că vasele europene de pescuit au pescuit în afara apelor europene de sute de ani încoace. Deci acest uh, subiect este unul de tradiție îndelungă în, uh, pe continentul nostru. Este uh, dimensiunea externă a politicii externe de uh, pescuit, acoperă uh, zonele exclusive economice, um, pescuitul în larg, care adesea este reglementat prin organizațiile de gestionare regionale ale pescuitului, apoi pescuitul în apele care se află în jurisdicția unor tăr- țări terțe pot avea loc um, în bazele unor um, acorduri, unor cadre și acorduri bilaterale, Uniunea Europeană având uh, în mod tradițional circa între 15 și 20 de astfel de acorduri în uh, vigoare la orice moment, mai ales în sud, în țările dezvoltate, dar și în țările din nord, deci cu Norvegia, Islanda, insulele Feroe și Groenlanda. În absența acordurilor bilaterale cu țările terțe, Um, vasele de pavilion european pot opera pe baza unor acorduri de licență negociate în mod direct cu statul de coastă. Noua politică comună de pescuit include o serie de progrese însemnate care, dacă vor fi puse în aplicare cum trebuie, vor îmbunătăți normele și standardele pescuitului european în afara apelor teritoriale europene. Influența Uh, Europei uh, dorește să îmbunătățească uh, situația nu doar pe hârtie, ci și în punerea în aplicare. Îi dau cuvântul fără întârziere domnului Emanuel Berg de la Comisia Europeană pentru a ne prezenta cadrul juridic actual um, după reforma PCP. Aveți cuvântul. Domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, îmi face o mare onoare să deschid lucrările pe marginea dimensiunii externe ale politicii comune de pescuit uh, reformate. Cred că momentul este foarte oportun, având în vedere că au trecut doi ani de la adoptarea regulamentului de bază al PCP. A sosit deci vremea să facem un prim bilanț în privința dimensiunii externe să vedem ce s-a făcut și care este situația aplicării măsurilor anunțate și să vedem de asemenea și ce ne mai rămâne de făcut pe viitor. Dimensiunea juridică, deci regimul juridic actual al dimensiunii externe, este un subiect foarte interesant. Politica comună de pescuit vine însoțită înainte de toate de un cadru de cadrul juridic al pescuitului, cu reguli clare și transparente și cu o serie de dispoziții care permit uh, aplicarea acestor reguli. Un lucru foarte important. Permiteți-mi să vă reamintesc înainte de toate care sunt obiectivele dimensiunii externe. În primul rând, este vorba despre aplicarea la adresa flotei externe a acelorași reguli care se aplică în politica comună de pescuit, deci o exploatare durabilă a stocurilor, a resurselor, hotărâri de gestionare care sunt bazate pe datele științifice și o transparență totală în ceea ce privește activitatea flotelor de pescuit și în ceea ce privește cadrul juridic. Obiectivul era de asemenea de a promova gestionarea pescuitului pe toate oceanele planetei uh, cu un uh, foarte ridicat grad de exigență. Flota europeană este una de mare însemnătate și uh, operează în toate mările și oceanele Pământului și reprezintă circa 20-25% do, între 20 și 25% din capturile europene sunt făcute în afara apelor teritoriale. De asemenea, și piața europeană pentru produsele de pescuit este una dintre cele mai mari la nivel mondial. Spuneam că e nevoie de că exigențele sunt ridicate și avem nevoie de standarde ambițioase, atât la nivel global, cât și la nivel bilateral, prin intermediul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului. Înainte de toate, nivelul global. Precum știți, Uniunea Europeană s-a angajat pentru a promova guvernanța oceanelor. Guvernanța oceanelor înseamnă mai mult decât doar pescuitul, însă pescuitul are un loc foarte important în guvernanța oceanelor. O practică rațională a pescuitului este elementul central al guvernanței planetare a oceanelor. La nivel global, noi vizăm să contribuim la elaborarea regulilor care urmează să se aplice tuturor, reguli care sunt discutate la ONU, uh, FAO și așa mai departe. Aceste reguli sunt apărate și în uh, cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. Acestea se, aceste reguli se bazează pe datele științe, științifice, pe consolidarea capacităților, pe supraveghere, control, inspecții și conformarea cu regulile. De asemenea, politica noastră în materie de luptă împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat uh, este una dintre prioritățile Uniunii Europene de vreo 4-5 ani încoace. Noi acordăm o mare importanță acestei politici și această importanță pe care o acordăm noi a dus la o schimbare a mentalităților și practicilor la nivel mondial. La nivelul statelor membre, se poate spune că acestea și-au sporit cooperarea și-au consolidat aplicarea măsurilor și și-au asumat răspunderile în ceea ce privește, spre exemplu, blocarea importurilor de produse de pescuit uh, care provin din activități ilegale, nedeclarate și nereglementate. E vorba deci despre o politică foarte strictă care se aplică la nivelul statelor membre și prin intermediul acestor politici de preidentificare și identificare a țărilor terțe, Precum bine știți, nu e vorba doar despre o abordare de sancționare. Nu, se bazează înainte de toate pe dialog și pe cooperare. Această politică a dat multe roade uh, prin, uh, în relațiile noastre cu multe state la nivel mondial. Acum, în ceea ce privește nivelul bilateral, pentru că acordurile de pescuit durabil sunt încheiate în mod bilateral, acestea sunt elemente centrale pentru promovarea pescuitului durabil, atât pentru flota europeană cât și pentru flotele uh, partenere. Fie că este vorba despre acorduri mixte, pentru multispecii, abordarea este aceeași. Este vorba despre ideea de a ne baza pe datele științifice, și de a pune în practică noțiunea de surplus, tocmai pentru a ne asigura că flota europeană se concentrează pe uh, ceea ce este disponibil, cu alte cuvinte, ceea ce uh, datele științifice ne permit să pescuim. Precum știți, există și o serie de reguli juridice. Aceste reguli juridice dau o conotație juridică foarte puternică, o conotație care se regăsește în acorduri. E vorba despre regulile care protejează biosistemele, um, împiedicarea punerii de bețe în roate um, flotelor artizanale și noi încercăm să căutăm o fiabilitate pentru datele legate de capturi, tocmai pentru a ști exact ce se pe, uh, pescuiește, în ce cantitate și din ce uh, specii. Facem eforturi pentru a introduce sistemul uh, IRS de raportare a capturilor, raportare electronică. Este vorba despre date care vor sosi în timp real și care astfel ne vor permite să urmărim mai bine evoluția um, pescuitului flotelor europene în um, apele teritoriale ale țărilor terțe. Um, activitățile sunt foarte diferite în funcție de acordurile încheiate. Mauritania este un exemplu foarte grăitor, pentru că ponderea economică este una foarte mare. Vorbeam despre transparență. Acordurile noastre sunt toate publice, sunt publicate, nici, nu sunt nici de cum uh, secrete. Și apoi un alt principiu care ne este foarte drag, este cel al nediscriminării. Vrem să ne asigurăm că regulile care se aplică flotelor noastre sunt aplicate tuturor flotelor care pescuiesc în um, apele partenerilor noștri. Acest element este unul de foarte mare însemnătate. Regulile și standardele noastre dorim să devină um, benchmark-uri, linii de orientare și să se um, aplice uh, spre exemplu și flotelor uh, asiatice care pescuiesc în apele partenerilor noștri, noștri africani. Politica noastră a avut un succes real și vă voi da două exemple, două elemente. În primul rând, uh, cererea din partea flotelor pentru a, avea, pentru a consolida această rețea de acorduri. Înainte de toate, ni se spune că aceasta duce la securitate juridică E vorba despre un cadru juridic stabil de foarte mare importanță. Nouă acorduri în vigoare în anul 2012 iată, s-au transformat în 12 acorduri uh, active astăzi. Uh, mai sunt, uh, este și o serie de acorduri în curs de adoptare, ceea ce face ca cifra acestor acorduri să ajungă în scurt timp la 15 protocolul cu Mauritania, Liberia și insulele Cook. Încă o dată, e vorba despre un succes la cererea flotei, dar și din partea țărilor terțe. Țările terțe, cele care nu au încă acorduri cu Uniunea Europeană, ni se adresează și cer să beneficieze de acest instrument. Dacă e să privim din perspectiva țărilor terțe, trebuie să reamintim faptul că un astfel de acord este mai mult decât unul strict comercial, ci consolidează cooperarea, dezvoltarea capacităților și ajută pe partenerii noștri să creeze activități de să pună pe picioare guvernanța și gestionarea durabilă a resurselor uh, de pește. E vorba de 30-40% din um, fondurile, din sumele din aceste fonduri uh, vizează tocmai consolidarea capacităților acestor uh, țări în ceea ce privește administrația, infrastructura, cooperarea internațională, exporturile și așa mai departe. Dar să nu uităm nici uh, supravegherea de natură maritimă, aeriană, prin satelit, și, în fine, o componentă care se regăsește adesea în protocoalele noastre, sprijinirea pescuitului artizanal. Toate acestea sunt asigurate printr-un control sporit din partea uh, instituțiilor europene și din partea cooperării cu DEVCO și prin uh, Fondul European de Dezvoltare. ce ne mai rămâne de făcut? Evident, trebuie să ducem mai departe cele lansate și să consolidăm uh, ce am făcut deja până acum prin uh, consolidarea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, prin acordurile bilaterale, prin cadrul unei politici care să continue să aplice în mod scrupulos uh, regulamentul privind pescuitul ilegal nedeclarat și nereglementat, în ceea ce privește capturile și instrumentele informatice pentru facilitarea aplicării regulamentului. La început spuneam că ne mai rămân încă multe de făcut în ceea ce privește controlarea um, flotelor care pescuiesc în afara acordurilor bilaterale. Uh, E bine, acest lucru va fi lansat foarte uh, curând prin intermediul unui regulament pentru gestionarea pescuitului extern. La nivelul comisiei uh, acesta este numit regulamentul FAR și acest regulament a fost uh, pregătit pe îndelete multă vreme în, și în curând, în noiembrie, Comisia va fa, își va formula propunerea de regulament și care deci va fi ulterior supusă discuției în cadrul celorlalte instituții europene. Când am lansat uh, politica comună de pescuit și dimensiunea externă, anunțasem deja acest regulament e practic ultimul element din puzzle, din puzzle-ul care va duce la punerea reală în aplicare a, uh, a reformei PCP. Care sunt obiectivele regulamentului? În primul rând, o mai bună uh, urmărire în timp real și fiabilă a flotei externe, dar cu sub pavilion european și acest control să se facă pe toate oceanele și indiferent de cadrul juridic în care se exercită această uh, activitate. Precum spuneam, transparența este extrem de importantă. Vrem să creăm baze de date și registre care să fie accesibile publicului larg, astfel încât oricine să poată avea acces la aceste informații privind uh, um, flotele europene care pescuiesc pe mările și oceanele lumii. În fine, vrem să ne asigurăm că flotele europene nu uh, se pot face vinovate de activități legate de pescuitul ilegal nedeclarat și nereglementat. Deci vrem să, ca uh, flota europeană să poată aduce dovezile cum că nu se face vinovată de astfel de activități. Acum, în practică, cum se vor articula aceste propuneri și cum va funcționa propriu-zis acest mecanism? Ei bine, Principiul de autorizare al statului de pavilion este la bază pentru pescuitul în apele comunitare. Și asta indiferent de cadru, fie că e vorba despre un acord bilateral, fie în uh, apele unei uh, organizații regionale de gestionare a pescuitului sau în afara acestora. Uh, negocieri directe cu țara atunci când nu există uh, acorduri, uh, navele închiriate. În cazul în care pescuitul se desfășoară în zona economică exclusivă a unui stat terț, apare principiul dublei autorizări atât autorizare din partea statului de pavilion, cât și din partea statului de coastă. Deci o decizie completă și care se bazează pe o serie de criterii. Criterii în baza cărora poate fi acordată această autorizație. Criteriile pot fi informații în privința navei, în privința duratei campaniei de pescuit, zona de pescuit, numărul uh, IMO, absența de infracțiuni grave comise de navă și așa mai departe. Deci toate aceste elemente trebuie puse la dispoziție de către statul de pavilion sub controlul uh, Comisiei Europene. În cadrul licențelor private, pentru că și acestea sunt vizate de regulamentul nostru, vom obține informații în privința autorității competente din țara terță, tocmai pentru a ne asigura că autoritatea respectivă este singura care poate elibera astfel de autorizații. De asemenea, vom obține uh, autorizații în privința contului bancar folosit, tocmai pentru a nu apărea probleme în legătură cu sumele vărsate, precum și informații în privința legislației aplicabile. Deci, iată, criteriile sunt atât de natură generală cât și de natură specifică în funcție de tipul de acord încheiat, tipul de autorizație și așa mai departe. Iată, deci, statul de pavilion este cel care se află în centrul întregii proceduri și toată procedura se află sub controlul Comisiei Europene competența UE este una de mare însemnătate și am vrut să luăm în uh, calcul și toate progresele în domeniul juridic internațional. Gândiți-vă la avizul um, tribunalului în privința dreptului mării, aviz dat în această primăvară. Deci noi, Uniunea Europeană, avem o răspundere însemnată în ceea ce privește controlarea flotei, dincolo de statul de pavilion, În încheiere, um, cam atâta pot spune pentru a lansa până la urmă această dezbatere, o dezbatere care fără îndoială va fi una foarte rodnică și variată. Precum spuneam, Comisia va lansa o serie de inițiative pentru a ne asigura că cadrul pentru favorizarea pescuitului durabil este unul bun, atât pentru pescuitul durabil în apele teritoriale europene, cât și în afara apelor teritoriale. E vorba de un um, triptic uh, de regulamente și noi vom um, controla în continuu prin organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și prin um, acordurile bilaterale de pescuit. În raportul Curții de Conturi în privința acordurilor de pescuit, ni se reamintește, în raportul făcut public acum câteva săptămâni, că aceste acorduri sunt bine gestionate în general, însă că mai este și loc de îmbunătățiri. Iată deci, am lansat o serie de inițiative, obiectivele noastre sunt clare și sperăm că statele membre și Parlamentul European ne vor putea sprijini pentru a merge mai departe și mai bine. Mulțumesc! Thank you so much, Mr. Burke. Um... Vă mulțumesc foarte mult, domnule Burke. Așteptăm cu mare interes uh, colaborarea cu Comisia asupra acestui dosar atât de important. Mâine îmi voi prezenta raportul referitor la dimensiunea externă a politicii comune de pescuit și aștept cu mare interes să discutăm despre acest subiect. Dau cuvântul acum colegilor, văd că sunt doar doi prezenți, trei în sală. Domnul Mato, vă rog. Vă mulțumesc, Uh, doamnă președintă. Da, e păcat că suntem atât de puțini, într-adevăr. Dați-mi voie să-l felicit uh, pe noul nostru șef al uh, secretariatului și să-i urez mult succes, pentru că realizările dumnealui vor fi realizările noastre. Suntem o echipă și dumnealui revine în rândul acestei echipe, din care a făcut odată parte, și bineînțeles știe că se poate baza pe sprijinul și colaborarea noastră. Foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește intervenția Comisiei, cred că nu trebuie să reluăm. Toată lumea știe, grupul popular apără dimensiunea externă a politicii comune de pescuit și acordurile și, bineînțeles, vom continua să ne ocupăm de acest subiect în cea mai, cel mai bun mod posibil. Cred că în sensul cel mai larg al cuvântului. Nu am să intru în detalii, pentru că deja primul grup de discuții spune totul. Vom vorbi de avantajele pentru toată lumea, pentru economia locală și pentru sectorul pescuitului. Vom putea, în cadrul acestui grup, să intrăm în amănunte, așadar. Cred că toată lumea e conștientă de faptul că Uniun... flota Uniunii Europene este flota care respectă cel mai mult regulile și se um, desfășoară numeroase controle. Am vorbit de faptul că s-a introdus o nouă reglementare pe care flota o acceptă. Această nouă reglementare presupune un număr sporit uh, Uh, de verificări, dar flota e de acord. Este foarte important să știm care sunt tipurile de acord existente, uh, fie că e vorba de acorduri private sau nu, și trebuie să aplicăm acel model și altor flote. E bine că flotei noastre îi se pretine foarte mult, dar nu e de ajuns doar să îi cerem flotei noastre să respecte aceste reguli. Cred că toată lumea trebuie să facă un efort. Pentru că dacă punem tot mai multe bariere, cu bune intenții, bineînțeles, dar limităm flota europeană și vedem cum în aceleași zone de pescuit alții nu respectă aceleași reguli și ajungem într-o situație de uh, inegalitate. În plus, cred că e o situație pe care um, respectivele țări, ele însă le-ar trebui să o evite pentru că um, țara ar fi dezavantajată pentru că, pe de-o parte, ar exista acordurile de pescuit cu Uniunea Europeană și, pe de altă parte, ar exista acorduri bilaterale pe care le cunoaștem cu toții cu alte țări. Și cred că această legislație ar trebui să fie impusă și țărilor terțe. Cam atât. Cred că s-a făcut un progres considerabil în ceea ce privește acordurile. Este important să continuăm pe același făgaș și este foarte important să controlăm partea economică a acordurilor. Este important, de pildă, comisia să urmărească uh, care este randamentul pe care ar trebui să-l atingă aceste acorduri. Eu cred că sunt uh, favorabile, bineînțeles, ca orice pot fi îmbunătățite, trebuie urmărite, bineînțeles. Iată de ce, încă o dată, uh, din uh, Parlament spunem că în orice acord, Parlamentul trebuie consultat pentru că Parlamentul va fi, uh, fără nicio îndoială, de mare ajutor nu doar în ceea ce privește semnarea acordurilor, ci și în ceea ce privește monitorizarea acestora. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnule Valesa! Mulțumesc! Am o întrebare poate mai degrabă observație. Tocmai uh, am fost în Japonia cu uh, Comisia Internațională Comercială și la o întâlnire cu ONG-urile, acestea și-au exprimat neliniștea referitoare la pescuitul INN. Le-am explicat cum stau lucrurile cu dimensiunea externă, cu noua reformă a politicii comune de pescuit și le-am spus uh, și că Uniunea Europeană uh, veghează uh, Uh, la restrângerea acestui fenomen al pescuitului ilegal, nedeclarat um, și nereglementat. Poate puteți să-mi spuneți însă cum sunt lucrurile uh, în realitate. Chiar facem eforturi pentru a reduce acest pescuit inenes sau poate ONG-urile se refereau la practici ale flotei japoneze. Mulțumesc! Nu mai văd că mai există colegi care doresc să intervină și eu am două observații. Acum încercăm uh, să schimbăm un pic direcția în care evoluează fenomenul și anume că Uniunea Europeană ar încerca să impună niște standarde și să încurajeze celelalte state să um, urmărească același model. Uh, și făcând aici o puntă de legătură cu cele spuse de domnul Mato, e posibil ca Uniunea Europeană să fie un factor uh, motivator și în ceea ce privește um, pescuitul INN și punctul abordat de domnul Valesa. Am fost destul de reticenți în ceea ce privește uh, Uh, acordarea unui cartonaș galben unora din uh, țările care chiar au fost invitate, uh, de pildă Corea, poate ne puteți spune cum consideră Comisia că va aborda acest subiect atât de important al regulamentului referitor la pescuitul INN, inițiativa pe care o sprijinim cu toții. Mulțumesc! Merci beaucoup euh, de ces, de ces observations. Vă mulțumesc pentru toate aceste observații. Da, și eu cred că putem fi foarte ambițioși, pentru că astfel vom avea un efect de dinamică, de antrenare asupra celorlaltor flote. Evident, acest lucru nu se poate face de pe o zi pe cealaltă. Dar putem vedea clar deja prin acordurile încheiate, cum ar fi cel cu Mauritania, că există clauze extrem de clare care împing Mauritania să asigure același tip de uh, transparență și cu control tuturor celor care vin să pescuiască în apele lor. Deci, este vorba despre întreaga um, uh, resursă halieutică din Africa de Vest. Și, practic, aceasta este marea reformă, ideea de a avea instrumente care să asigure o, mm, un nivel cât mai mare al ambițiilor noastre. Deci, ideea este că aceste țări terțe își doresc încheierea unor acorduri, ori ele trebuie să fie, înainte de toate, conștiente de propriile lor interese și să fie sigure că asigură transparența. Nu știu dacă toată lumea a înțeles dintre partenerii noștri acest lucru,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 deasupra comunității națiunilor, a țărilor care practică pescuitul, să nu uităm că um, e vorba de un uh, regulament recent aplicat de puțin timp și știți că s a obținut rezultate pozitive, de exemplu, Ghana. În cazul Ghanei, toată lumea a felicitat această țară pentru rezultatele obținute și alte țări africane pentru care s-au eliminat cartonașele galbene. Deci, Comisia, iată, va rămâne um, vigilentă, va aplica întotdeauna o politică coerentă. Deci, dacă o țară este considerată că nu cooperează, bineînțeles, este, nu, nu poate fi vorba ca această țară să beneficieze de un acord bilateral. Vă gândiți poate la o țară ca și Comore, pentru care uh, s-a acordat un cartonaș galben. Încă o dată, purtăm un dialog, avem un proces de cooperare și așa cum facem și cu alte țări în aceeași situație, noi oferim ajutorul nostru ca să se găsească soluții. Dacă nu se găsesc soluții, bineînțeles, să tragem concluziile în consecință, dar deocamdată e vorba de o fază de cooperare, de dialog. Mulțumesc! Thank Emmanuel Beck. Vă mulțumesc, domnule Emanuel Beck de la DG Mare. Cu siguranță vom mai discuta pe viitor împreună și acum trecem la um, audierea noastră privind dimensiunea externă. Vom discuta mai întâi despre acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. În primul grup de discuții vom discuta despre evaluarea avantajelor pentru economia locală și pentru sectorul pescuitului din Uniunea Europeană. Urez bun venit domnului Michel Gujon, director la Ortongel, organizația producătorilor eh, de ton tropical eh, congelat din Franța. Bine ați venit! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi face prezentarea în franceză. Voi repeta poate multe dintre ceea ce a spus uh, deja uh, Emanuel în legătură cu importanța parteneriatelor pentru un sector durabil în domeniul tonului tropical în Franța. Și apoi, imediat după mine, un coleg din Spania vă va vorbi despre situația de dincolo de Pirinei. În introducție aș dori să reacționez la modul în care a fost uh, abordată dezbaterea. Primul lucru de spus este faptul că mă bucur că ne aflăm pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană, deci cu Comisia, dar și cu Parlamentul European. Dar când aud expresii cum că această reglementare ar fi bine acceptată sau așa ceva, aș vrea să reacționez, pentru că cred că se merge chiar mai departe. Sectorul tonului, despre care vă voi vorbi eu, care reprezintă o parte importantă a acestei politici, deci un sector important care profită de această politică externă, uh, mai mult decât acceptă, chiar promovează în mod proactiv această politică. Și relațiile dintre organizațiile producătorilor și Comisia și Parlamentul sunt foarte bune. Participăm la audieri, nu e prima dată când participăm la astfel de audiere, deci ne întâlnim des, discutăm deseori și am ca dovadă inițiative din sector atunci când vorbim despre revizuirea cadrului cu aplicarea unor sisteme de verificare a acordurilor de pescuit, aceste sisteme care, pe care au fost prezentate de Emanuela Dineauri au fost create și aplicate în mod voluntar în Franța și Spania, pentru că în cadrul acordurilor private am cerut administrației noastre să realizeze o astfel de verificare a anumitor lucruri, cum ar fi semnăturile de pe licențe și impunem în cadrul acordurilor uh, pe care le-am negociat din 2012 încoate, încoace, acordurilor private, deci, ca sumele să nu mai fie vărsate unui co-semnatar sau unui agent, ca până acum, ci într-un cont public al țării cu care vom coopera. Și Cred că e un lucru important. Mă bucur că aceste propuneri și dispozitive sunt reluate sau vor fi reluate în propunerea de revizuire a, a um, um, legislației de către Comisie. S-au luat diverse inițiative pentru a ameliora regulile, de, cum ar fi cadrul Smartfish în Oceanul Indian și prin comit Comitetul Consultativ al uh, celor din domeniul pescuitului ne-am oferit punctul de vedere în legătură cu politica comună de pescuit uh, și uh, aspectele externe. La Las Palmas, acum câteva săptămâni, a avut loc o conferință pe care eu personal am, am găsit-o foarte interesantă și am semnat Comitetul Consultativ a semnat un memorandum of understanding, deci o um, înțelegere cu o organizație tuturor statelor africane în domeniul pescuitului. Colegul meu din Spania vă va da detalii în legătură cu toate aceste um, inițiative pentru a arăta că flota nu doar acceptă, ci chiar cere progrese în acest domeniu. De ce? Pentru că fără politica comună de pescuit nu am, ne-am putea practica activitatea în modul etic în care dorim să o practicăm. Am fi obligați să devenim ca și flotele din Asia, flote ale căror practici le denunțăm, e vorba de practici de pescuit ilegal sau nereglementat, sau oricum în legătură cu care nu există date. Mai întâi, contextul în care ne exersăm activitatea, noi, cei din Franța, E vorba de un pescuit internațional într-un cadru comercial mondial și Uniunea Europeană este cea mai mare piață în acest cadru. Și flota noastră trebuie să accepte, să adopte cele mai bune reguli de durabilitate și de respect protecția mediului și cerem aceste, acest cadru pentru că ne garantează durabilitatea. Dar, în același timp, trebuie să rămânem competitivi. Uh, ce, cât reprezintă flota franceză. Uh, puteți vedea aceste cifre pe slide. Apoi, dacă ne concentrăm pe tipurile de ton, uh, e vorba de tonul listau și tonul albacore, care sunt specii migratorii, care se află în larg, deci nu în zonele de coastă, și e vorba de regiunea intertropicală, deci vedeți uh, pe hartă unde pescuiește flota franceză în Oceanul Atlantic și în Oceanul Indian. Și ne putem bucura, dar trebuie să rămânem vigilenți că această resursă este una abundentă, rezistentă, deci capabilă să-și revină destul de rapid. În multe cazuri, ne aflăm aproape de nivelul optim de exploatare, uneori poate <laughs> aproape, dar uh, spre prea mult. Astăzi obiectivul, uh, obiectivul nostru este tocmai acest punct de exploatare optimă a resursei uh, și ne aflăm uneori puțin peste, puțin sub acest nivel optim. este cert faptul că nu ne aflăm într-o situație um, ca și cea a codului. Uh, însă avem temeri pentru durabilitatea activității în sine și nu de o dispariție a tonului, pentru că este foarte puțin probabil acest lucru. Um, acordurile de pescuit sunt indispensabile pentru flota noastră. Și fără aceste acorduri nu am putea pescui. Vă dau două exemple. În Oceanul Atlantic observați că aproape jumătate din capturi au loc în uh, zonele de coastă ale țărilor uh, din zona. O țară reprezintă chiar 16% din acest volum, iar în Oceanul Indian situația este uh, Uh, și mai drastică. Deci mai mult de jumătate din capturi au loc în aceste zone uh, exclusive de competența a țărilor de coastă și uh, statul Seychelles are un rol foarte important în acest sens. Deci, iată, aceste acorduri sunt mai mult decât indispensabile pentru că reprezintă o mare parte din capturi, dar toate acordurile practic sunt importante pentru că accesul trebuie asigurat continuu atunci când navele pleacă pe mare, urmăresc eh, bancurile de eh, pești. Pești sunt migratorii, după cum am spus, merg în întregul ocean eh, și peștii nu respectă frontierele. Am dorit și noi ca navele noastre să nu aibă de respectat frontiere și pentru asta avem nevoie de acorduri. Iată aici o hartă cu acordurile actuale de pescuit când spun actuale, am inclus și Liberia, care sper, un acord uh, care sper va fi curând ratificat. Deci dacă ne uităm pe această hartă și o comparăm cu harta de acum 3-4 ani, am fi observat că mult mai multe zone ar fi fost roșii, deci zone în care nu avem acces, unde nu putem pescui, sau zone albe. Și Uh, în, cu galben, uh, zonul, zonele galbene reprezintă acordurile private. Și noi uh, avem acorduri private doar în cazurile în care nu există acorduri comunitare. Deci pentru noi prioritatea sunt acordurile comunitare și atunci când nu avem acorduri comunitare, atunci ne uh, facem apel la posibilitatea unui acord privat. Și între 2010 și 2012 sau din 2010-2012 încoace încercăm sistematic să semnăm acorduri de pescuit, acorduri private de pescuit după modelul comunitar. Deci folosim aceleași clauzele privind declarațiile, capturilor și așa mai departe din uh, acordurile comunitare. Însă, bineînțeles, uh, în aceste acorduri nu putem include acord, uh, ajutoarele care pot fi oferite de Uniunea Europeană. Deci noi spunem semnăm un acord privat, pentru că nu aveți astăzi un acord cu Uniunea Europeană, dar este un acord similar cu cel uh, care ar fi propus de Uniunea Europeană, însă fără ajutorul uh, aferent uh, de dezvoltare. De aceea este în interesul acestor state să semneze acorduri comunitare. Aceste acorduri sunt într-adevăr un model de reținut. Sunt acorduri complete nu există părți neclare. Știm care sunt rezultatele dorite, știm unde putem pescui, când, care sunt zonele autorizate sau zonele interzise și așa mai departe. Sunt transparente și aici am uh, pus o imagine cu pagina site-ului web a Uniunii Europene, unde vedeți că aveți acces la acordurile de pescuit comunitare. Nu cred că există așa ceva pentru alte state sau zone. Aceste acorduri sunt echitabile. S-a vorbit și despre interesul securității juridice și a stabilității, pentru că sunt acorduri pe 3 până la 5 ani, de 3 sau de 5 ani, și sunt acorduri cu un cost de acces suportabil. Pentru țările de coastă, cred că având în vedere modul în care sunt realizate acordurile cu tonajul de referență, se permite un venit minim garantat și există și ajutorul oferit de Uniunea Europeană. Iată acum cum am dori să evolueze aceste acorduri de pescuit. Pe de o parte, dorim să se promoveze o armonizare mai mare a acordurilor, deci dorim să fie aceleași reguli aplicate de la un acord la altul și aceleași reguli pentru țările de coastă cu flotele concurente, deci un level playing field, condiții egale pentru toți, și cred că vom reuși să obținem acest lucru. O altă dimensiune importantă pentru noi este regionalizarea anumitor clauze din acordurile de pescuit. De exemplu, uh, să se folosească termenul uh, uh, marinar din țările ACP și nu din cutare sau cutare stat. De asemenea, în cazul observatorilor, să avem deci observatori regionali și nu dintr-o țară sau alta și în fine, din ce în ce mai des în acorduri uh, apar voința țărilor de a face inspecții prealabile înainte de a oferi licențele și trebuie și aici să există abordare regională pentru că să nu se aibă loc aceste controle și uh, inspecții în fiecare țară. Trebuie de asemenea uh, să se simplifice, să se accelereze procesul de obținere de, de reînnoire a licențelor în momentul în care s-a semnat un acord, avem un număr de nave ă, autorizate cu o licență dacă nu comit infracțiuni. Apoi, trebuie să ne păstrăm marje. Ajutorul sectorial trebuie să fie um, mai repede uh, adaptat nevoilor țării și nu numărului de licențe sau clauzelor, clauzelor din licențe și de asemenea trebuie să se ajusteze pe cât posibil numărul licențelor, pentru că pot apărea cazuri de forță majoră. În fine, cred că e important să se consolideze noțiunea de parteneriat, să se precizeze termenii de aplicare a unor clauze pentru a evita ca acestea să nu devină taxe suplimentare fără nicio legătură cu spiritul lor și uh, de exemplu, modul în care uh, se poate reglementa Uh, accesul marinarilor și, de asemenea, să existe o corelație între costul accesului cu valoarea peștelui. Pentru că, având în vedere că acum că dacă scade uh, pre, nu, prețul peștelui, uh, nu trebuie să crească prețul licențelor. Mulțumesc și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Thank you very mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Gujon, pentru această prezentare rog vorbitorii să încerce să se încadreze în timp. Avem numeroși vorbitori în grupul de discuție și v-aș ruga să încercați să fiți succinți. Domnule Anerț Muniateghi, aveți 10 minute la dispoziție. Domnul Muniateghi este asistent manager în cadrul Asociației Naționale a Proprietarilor de toniere frigorifice din Spania. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Parlamentare pentru Pescuit, doamnelor și domnilor, bună ziua, am să încerc să fiu cât se poate de succint. Am uh, pregătit uh, diapozitivele în engleză, însă am să țin prezentarea în limba spaniolă. Prezentarea se referă la acordurile de pescuit durabil. E vorba de un acord, de niște acorduri ca orice acord bun, care presupun avantaje pentru toate părțile. Trebuie să ne întrebăm ce au de câștigat țările din zonele de coastă în urma acestor acorduri de pescuit durabil. Următoarea întrebare pe care o voi aborda e următoarea, ce are de câștigat uh, sectorul european de pescuit, iar în cele din urmă am să vorbesc despre avantajul uh, pentru Uniunea Europeană. statele de coastă câștigă în primul rând uh, ceea ce se numește dezvoltarea capacității. Înainte de toate, e vorba de o consolidare a capacității de control și de supraveghere a pescuitului. S-a vorbit înainte despre elementele pe care legislația europeană le prevede pentru a exercita acest control și această monitorizare. Am putea vorbi aici de sistemul de monitorizare a navelor, flota europeană, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu acest lucru, e o flotă supravegheată 24 de ore din 24 de ore, 365 eh, de zile pe an. În continuare avem uh, sistemul uh, electronic de uh, raportare, un jurnal de bord electronic care consemnează activitatea zilnică a navelor europene. De asemenea, trebuie să vorbim de acele dispozitive de atragere a peștilor, acele FAD. Tot Uh, toate aceste echipamente sunt uh, instalate la bordul navelor europene. În acest fel se poate controla uh, faptul că navele respectă legislația, de altfel legislația cea mai strictă în ceea ce privește monitorizarea și verificarea. Țările din zona de coastă au de câștigat de asemenea în ceea ce privește formarea observatorilor. La ora actuală, flota europeană include aici uh, o acoperire de 100% în ceea ce privește toate navele și beneficiind de finanțare din partea armatorilor. Aceste țări au de asemenea de câștigat în uh, domeniul cooperării științifice, în domeniul pescuitului responsabil și, în ultimul rând, au de câștigat în ceea ce privește aplicarea celor mai înalte standarde de pescuit responsabil. E vorba de un angajament pe care și-l ia uh, Uniunea Europeană de respectarea standardelor uh, europene și de asigurarea acestor standarde. În continuare, țările costiere își consolidează economia prin intermediul contribuțiilor financiare prevăzute de acordurile de pescuit. Aceste contribuții au două părți, știți pe de-o parte că e vorba de uh, fonduri destinate pentru a permite accesul la resursele halieutice și, în al doilea rând, această contribuție prevede o parte destinată sprijinului sectorial din uh, sprijinii, sprijinirii sectorului pescuitului din aceste țări. În continuare, se dezvoltă o industrie auxiliară, precum șantiere navale, aprovizionarea navelor, agenți locali, fabrici de conserve, remorcheri, docheri și așa mai departe. Acest lucru nu înseamnă că acordurile comunitare ar trebui să prevadă aspecte concrete în acest sens, însă apar oportunități de afaceri pentru antreprenorii locali sau străini în acele țări unde Uniunea Europeană și flota sa a fost prezentă. Putem spune că se poate observa gradul de dezvoltare uh, de care au beneficiat uh, porturile din uh, capitalele africane care s-au bucurat de prezența flotei europene de-a lungul unor ani îndelungați, spre deosebire de vecinii lor, unde flota europeană nu a putut uh, să fie prezentă. Această industrie auxiliară și acest sector al serviciilor aduce cu sine și dezvoltarea infrastructurilor portoare, precum cheiuri, pescaj uh, suficient pentru nave, camere frigorifice și așa mai departe. Al optulea element uh, pe care l-au de câștigat aceste state costiere se referă la uh, impactul pe care flota europeană îl are asupra ocupării forței de muncă. Între 50 și 60% din marinarii care sunt angajați pe flota europeană sunt din țările ACP sau uh, de origine locală. Peste 70% din capturile flotei europene sunt procesate în uh, instalații aflate în aceste țări costiere din Africa. Al nouălea element îl reprezintă faptul că flota europeană aprovizionează piața locală cu pește, în acest fel luptând împotriva foametei în Africa. Toate capturile care nu sunt vizate direct sunt furnizate pieții locale. Dați-mi voie să vă reamintesc că aceste capturi respectă standardele alimentare europene, e vorba de un produs de cea mai bună calitate, furnizat la prețurile locale. În continuare, statele costiere au de câștigat un aliat împotriva uh, în lupta împotriva pescuitului INN, acel pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat. De asemenea, beneficiază în continuare de uh, cooperarea unor operatori legali, operatori cunoscuți. Flota europeană ajunge în aceste țări uh, cu ideea unei prezențe permanente. Nu vine să pescuiască și apoi să plece. Putem uh, da exemplu în acest sens numeroase inițiative de observatori în continuare, după cum spuneam, dobândesc o listă a celor operatori legali cunoscuți, construiesc altfel o relație de asociere. Noi dorim să scoatem în evidență această relație existentă de asociere între Uniunea Europeană și um, armatorii legali. De asemenea, beneficiază de pe urma supravegherii zonelor uh, economice exclusive. Flota europeană a înregistrat numeroase cazuri de presupus pescuit INN. Flota europeană comunică imediat autorităților locale prezența unor nave necunoscute și așa mai departe. În continuare, statele costiere beneficiază de pe urmă noi activități de pescuit transparente și de o bună guvernanță a pescuitului. Acestea ar fi cele 13 elemente care, după părerea noastră, reprezintă avantajele pentru statele din zonele de coastă. În continuare, haideți să vedem care sunt avantajele pentru sectorul pescuitului european primul rând, vorba de accesul la resurse haliutice. Fără aceste resurse nu ar exista activitate economică pentru aceste întreprinderi. În continuare, se dobândește, se ajunge la o uniformizare a condițiilor de concurență. S-a amintit deja faptul că condițiile sunt tot mai stricte în ceea ce privește pescuitul responsabil și pescuitul durabil și eliminarea concurenței neloiale. Acești uh, concurenți își desfășoară activitatea în afara uh, cadrului uh, legislativ. În continuare, câștigăm siguranță juridică și beneficiem de o guvernanță transparentă a sectorului pescuitului, un lucru foarte important pentru noi. Acordurile de pescuit au un protocol care se întinde pe durata 3 până la 6 ani. În acest fel, flota europeană își poate planifica producția pe durata unei perioade minime. Acestea ar fi cele trei elemente în avantajul Uniunii Europene. Trecem în continuare pentru a, să vedem care sunt uh, beneficiile pentru Uniunea Europeană. În primul rând, uh, Uniunea Europeană își asigură în acest fel o aprovizionare cu uh, pește de calitate. E vorba de un produs care respectă cele mai înalte standarde uh, igienice și de sănătate, atât în ceea ce privește uh, Uh, capturarea peștelui, cât uh, și uh, congelarea și conservarea acestuia. Uniunea Europeană este una din cele mai mari piețe de consum pentru produsele pe bază de pește. În continuare, Uniunea Europeană dobândește o accentuare a dimensiunii internaționale pentru întreprinderile sale. De asemenea, își asigură prezența în regiuni importante din punct de vedere geostrategic. De asemenea, câștigă aliați în um, um, forurile internaționale de luarea deciziilor și poate influența în acest fel deciziile și uh, punctele de politică internațională. În continuare, se consolidează lupta împotriva pescuitului INN. De asemenea, se ajunge la crearea unui cadru de condiții uniforme pentru agenții economici activi în sectorul pescuitului. în ultimul rând, Uniunea Europeană poate, în acest fel, să exporte standardele de pescuit responsabil și uh, durabil care stau la baza politicii comune de pescuit recent reformate. Având în vedere toate acestea, concluzia la care trebuie să ajungem este că acordurile de pescuit durabil uh, sunt în avantajul uh, tuturor părților și reprezintă un instrument cheie în viitorul uh, luptei împotriva pescuitului INN și pentru a promova, după cum spuneam, principiile pescuitului durabil și responsabil promovate de noua politică comună de pescuit. Vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Filip Curie de la Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Franța, Bună ziua, aveți 10 minute la dispoziție. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, dragi colegi, voi vorbi în engleză pentru că prezentarea o am în această limbă. Sunt om de știință, deci toate informațiile pe care vi le voi pune astăzi la dispoziție uh, provin din domeniul științific, al cercetării științifice. Există un nou acord internațional, și anume Agenda 2030, cu o serie de obiective. Numărul 14 este cel dedicat uh, mării, dar și uh, obiectivul 1 de eradicare a sărăciei, cel de-al doilea de eradicare a foametei, uh, al treilea de a um, încuraja sănătatea și bunăstarea, uh, cel de-al optulea uh, locuri de muncă decente și creștere economică pentru, to- pentru toți, al zecelea obiectiv reducerea inegalităților și, în fine, precum spuneam, uh, cel de-al 13 acțiune pentru climat. Uniunea Europeană, Japonia și Statele Unite împreună pescuiesc 28 de tone metrice de uh, pește marin Deci e vorba despre o presiune uriașă asupra um, pescuitului local, mai ales în contextul schimbării clima schimbărilor climatice, în special în zonele tropicale și subtropicale, această presiune va putea fi mult mai gravă și va duce la o scădere a resurselor de pește cu 20, 30, dacă nu chiar 40% până în 2030. Um, iată aici o uh, harta a celor 22 de țări din Africa, a 22 de țări din Africa care se bazează pe pescuit drept uh, sursă de securitate alimentară. Um, pescuitul uh, pe scară redusă este considerată, considerat adresa drept o activitate de ultimă instanță. Um, capturile se, în acel, acest tip de pescuit se ridică la 3,5 uh, miliarde de dolari pe an și aceasta înseamnă uh, un ajutor pentru economiile locale. Uh, în ceea ce privește capturile flotelor străine, uh, cea a Europei, cele din Europa, din China și din Rusia, sunt uh, cele care contribuie cel mai mult la capturile legale totale. În ceea ce privește capturile ilegale, China este pe locul 1, Rusia pe 2 și Europa pe 3. Europa în, până nu foarte, cu foarte mult timp în urmă, fiind uh, având premiul întâi în ceea ce privește uh, pescuitul ilegal în această zonă. În vestul Africii, uh, flotele industriale sunt cele care uh, pescuiesc cel mai mult. flotele interne și internaționale uh, prind circa jumătate din tot peștele pescuit în această zonă. Uh, valoarea debarcată a capturilor se ridică la 12 miliarde de dolari pe an contrabanda cel puțin până la 2,3 miliarde de ani, frauda um, până la 8 miliarde în țările din um, Africa de Vest și mai puțin de 1,6 miliarde de dolari uh, sunt uh, considerate drept raportate. În ceea ce privește surplusul, acesta e foarte greu de calculat din punct de vedere științific în uh, noul context al abordării ecosistemice, um, se consideră că trebuie având, să stai cu un pas în urma producției maxime durabile, nu să o depășești. Există 18 organizații regionale de gestionare a pescuitului în zonă. Um, două treimi din stocurile de pește pescuite în larg sau în uh, gestionare sunt fie um, epuizate, fie supraexploatate. În ceea ce privește efortul de pescuit, aceasta a luat o amploare teribilă în ultimul timp mai ales din cauza uh, uneltelor de pescuit agregate care sunt în, uh, în continuă dezvoltare. Iată care este situația acordurilor de pescuit uh, finanțate prin finanțe publice. Vedeți că Uh, speciile demersale, precum și speciile pelagice mici și mari, uh, sunt cele principale din Africa de uh, vest. Lucru care a și dus la o supraexploatare. Acord. Subvențiile înseamnă cam, două, cam o jumătate din fondurile primite din țările parteneri, acces din partea acces la finanțările europene și așa mai departe. IFREMER 99 și ce 25% din partea industriei înseamnă cam 2-3% din uh, veniturile sectorului industrial ce înseamnă venit atunci când înmulțești captură cu valoare, preț practic. În ceea ce privește aspectele nefinanciare ale acestor acorduri, situația s-a îmbunătățit în ultima vreme, așa cum s-a și spus înaintea mea, însă încă nu există suficient Eh, suficienți observatori și acest lucru se datorează în principal eh, pirateriei. În concluzie, pot spune că țările în curs de dezvoltare își subestimează mm, capturile marine cu o, mm, undeva între 100% și 300% și acest lucru se datorează în principal unei contabilizări foarte proaste a mm, pescuitului de scară redusă, a capturilor aruncate înapoi în mare și a capturilor ilegale. Uh, în țările dezvoltate, cele cu un PIB ridicat, se subestimează capturile undeva cu între 30 și 50%. Și iarăși aici este vorba despre o proastă contabilizare a um, capturilor uh, pe scară redusă necomerciale și um, capturilor aruncate înapoi în mare în sectorul industrial. Surplusul practic nu există în majoritatea pescăriilor, inclusiv la ton. Uh, Comisia Europeană a dezvoltat acorduri transparente um, față de alte țări, vorbesc aici despre China, Rusia și așa mai departe, însă procesul de negociere nu este unul transparent și apoi um, accesul publicului la datele legate de pescuit este destul de slab. Mai multe țări um, doresc să dezvolte um, pescuit uh, offshore, uh, ducând astfel la o, o creștere a conflictelor cu flotele europene. Și apoi um, acordurile, accesul la acordurile de pescuit ar trebui să fie reîncadrate pentru a fi pe măsura noului acord din cadrul Agendei 2030. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că a trebuit să vă restrângem timpul, dar având în vedere că unul dintre vorbitori, dintre invitați, nu poate participa la lucrările de astăzi, să știți că ați putea dispune de câteva momente în plus. Tocmai de aceea vă întreb dacă ați dori să adăugați ceva pe acest subiect atât de important. Da, aș mai spune câteva despre legătura dintre pescuit și Agenda 2020. Comisia subliniază modul în care se vor articula diferitele obiective de dezvoltare durabilă. Ori aici tocmai despre asta este vorba. Apoi, proasta contabilizare a capturilor este un element important. Trebuie să se ajungă la o imagine mult mai realistă a uh, situației pescăriilor și uh, în privința contribuției acestora la securitatea alimentară la nivel mondial. Acest lucru este foarte important pentru că datele sunt foarte larg subestimate. Uh, trebuie să apară date clare pentru țările în curs de dezvoltare. și cred că cam atât așa v-a de spus. Mulțumesc. Cu siguranță veți putea și răspunde întrebărilor. Vă mulțumesc și, în fine, ultimul vorbitor din uh, partea aceasta a discuțiilor, uh, domnul uh, Gosu Gueye, secretar general la CAOPA, Confederația Africană a Organizațiilor Pescuitului Artizanal din Senegal. Vă urăm un bun venit călduros. Aveți cuvântul. Merci, euh, <coughs> Madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc doamnelor și domnilor deputați pentru ocazia oferită să facem această prezentare privind acordurile de uh, parteneriat de pescuit cu țări din Africa. Uh, și în domeniul pescuit artizanal. Uh, sunt secretarul general al Confederației Africane a organizațiilor uh, de pescuit artizanal care are sediul în uh, Senegal. Um, acordul cu Africa include 16 țări, Benin, Burundi, Burkina Faso, Capo Verde, uh, Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Marocul, Senegalul, Sierra Leone, Chadul, Togo și Tunisia. Africa de Vest uh, atrage multe flote străine, mai ales din Uniunea Europeană, din China, din Rusia și din Corea și țări cu pavilioane de complezență. Accesul uh, uh, are loc în diferite tipuri, cu, pe baza acordurilor între state, licențe private și societăți mixte. Principala problemă este lipsa de transparență. Doar textele acordurilor cu Uniunea Europeană sunt accesibile publicului. Aspectele pozitive ale reformei acordului de parteneriat ar fi accesul la uh, surplusul de resurse, mai multe clauze de nediscriminare, o mai bună protecție a pescuitului artizanal. De exemplu, uh, e vorba de sepie în Mauritania și, de asemenea, mai multă transparență, publicarea evaluărilor și angajamentul părților de a publica informații în legătură cu acordurile. Acordurile de consolidat sunt în considerare a nevoii de securitate alimentară, de exemplu pentru sardine în Senegal, dar și nevoia de a uh, Uh, promova um, gestionarea regională a speciilor pelagice mai mici, mai ales în zonele transfrontaliere. E vorba de specii foarte importante pentru securitatea alimentară în uh, subregiune. Deci o mai bună informare cu participarea celor din domeniu, mai ales în Mauritania, dar nu în mod generalizat la toate acordurilor. Deocamdată nu există o participare reală la punerea aplicare abordării sectoriale. De exemplu, în Guinea-Bissau, um, cei din sector nu pot să fie observator la semnarea sau negocierea acestor acorduri. Nu obțin nicio informație în legătură cu aceste negocieri, deci nici nu știau că exista practic un astfel de acord. Deci se pune problema, de asemenea problema promovării societăților mixte în, în noile acorduri de parteneriat de pescuit durabil între Uniunea Europeană și țările africane, un articol privind cooperarea între organizațiile profesionale pentru pescuit, sector privat și societatea civilă, încurajează crearea de societăți mixte. Și majoritatea țărilor noastre doresc astfel de investiții, dar pot exista pericole. cum ar fi lipsă de vizibilitate, concurență cu pescuit artizanal sau fraudă. Experiența noastră, societățile miste, sunt o formă de investiție opacă care întrețin concurența cu pescuitul artizanal și duc la fraude. De exemplu, în 2015, un grup rus a, a preluat Mer în Senegal și uh, s-a riscat exploatarea speciilor pelagice mici prin pescuitul artizanal Uh, după uh, retragerea autorizației de pescuit uh, pentru navele ruse în 2013. Apoi, în 2015, o societate chineză declară cantități inferioare celor cu adevărat pescuite în Senegal, Guinea-Bissau și Mauritania. Deci situația este cunoscută încă din 2006, în urma unui audit realizat de administrație, dar uh, aceste date nu au fost niciodată publicate. Deci, Senegalul a făcut audit, dar nu a publicat rezultatele. E important să se încadreze crearea și operațiunile societăților mixte. Este indispensabil ca țările africane și partenerii lor să definească anumite principii pentru a asigura că societățile mixte operează în mod transparent, nu intră în concurență cu pescuitul artizanal local și respectă obiectivele de dezvoltare durabilă în domeniul pescuitului. Aceste principii trebuie să fie promovate de Uniunea Europeană, mai ales prin acordurile de parteneriat de pescuit durabil principii generale, publicarea informațiilor privind societățile mixte. Investitorii trebuie să asigure că informații fiabile și pertinente privind activității societăților mixte, structura lor, situația lor financiară și rezultatele lor sunt publicate în mod regulat eh, sau când e nevoie. Investitorii trebuie să amelioreze transparența în ceea ce privește eforturile lor pentru a lupta împotriva corupției. Și alte principii generale investitorii trebuie să elaboreze, să pună aplicarea un sistem de gestiune a mediului care să ofere siguranță și respectarea sănătății personalului societății mixte. Acolo unde există riscuri de uh, a se face rău mediului sau sănătății oamenilor, trebuie să ia măsuri eficiente pentru a preveni sau a reduce uh, paguba sau uh, Orice proiect de, investiții, de a investi într-o societate mixtă trebuie să se bazeze pe evaluare completă de mediu, tehnică, economică și a condițiilor sociale locale. Comunitățile locale impactate trebuie să fie informate și consultate în legătură cu investiția respectivă. Astfel, dreptul lor de a participa la deciziile privind viața lor este respectat și, de asemenea, proiectul are mai multe șanse de a supraviețui. Iată aici un uh, o zonă din, din Senegal, unde se debarchează uh, specii pelagice mici, cum ar fi sardinele sau macroul. Dimineața uh, oamenii nu mai au acces la aceste resurse care sunt pescuite de flote străine în detrimentul populației și vor apărea în consecință probleme sociale. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc veți uh, rămâne în sală pentru întrebări și răspunsuri. Dorește cineva dintre deputați să ia cuvântul acum? Cred că avem timp pentru a pune întrebările. Domnul Matu. Mulțumesc tuturor invitațiilor care au făcut prezentări. Cred că... Nu. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș dori să fac mai multe observații. Suntem cu toții de acord că aceste acorduri de parteneriat sunt bune și aduc o serie de avantaje uh, țărilor partenere, pescarilor, economiei și uh, inclusiv avantaje sociale. Deci suntem de acord cu toții cu acest lucru, nu nicio problemă. Suntem de acord de asemenea cu faptul că flota europeană este una perfect controlată și care practică un pescuit durabil. Deci nu avem probleme nici cu acest aspect, dar aș nuanța totuși uh, un pic această constatare în urma, uh, celor, în urma prezentărilor ascultate, pentru că anumite controle, controlele sunt mm, făcute prin diferite sisteme avem o serie de observatori, dar nu știm cum decurg controlele în cazul celorlalte flote prezente. Deci, în cazul nostru, uh, controlele acoperă 100% din flotă, din pescuit. În cazul altor uh, flote se controlează doar 5% din pescuit. Aș dori să spun următorul lucru în legătură cu cele spuse de domnul Guei. Situația pare una bună. Sunt multe elemente pozitive, dar sunt și o serie de elemente negative sau care ar putea fi ameliorate în cadrul acestor acorduri. Domnul Guei a vorbit de lipsa transparenței în anumite cazuri. modul în care funcționează concurența. E adevărat că în cazul pescuitului artezanal apare de multe ori apar situații de concurență neloială. Acest lucru e valabil în cazul tuturor uh, acordurilor de pescuit. Dacă bine am înțeles. Și am dorit să se poartă o discuție între cei trei experți invitați pentru că am impresia că nu sunt întotdeauna acord, de acord între dâns și domnul Guei a dat exemplul Mauritaniei și uh, pescuitul uh, uh, sepiei în această țară. Deci, în cazul anumitor state nu există suficientă transparență. În ceea ce privește acordurile cu Uniunea Europeană nu sunt probleme, dar știm că anumite țări, cum ar fi Mauritania, ar putea încheia acorduri cu China, cu Rusia eh, și așa mai departe. În ce măsură se putem face controle în ceea ce privește aplicarea acestor acorduri? Și aș mai avea o întrebare. Ne spuneți că pot apărea probleme sociale. Dacă considerăm că sectorul pescuitului este dușmanul care va uh, ucide uh, pescuitul artizanal, dar nu e adevărat. Acordurile Uniunii Europene pot chiar să ajute sectorul pescuitului artizanal din aceste țări. Operatorii economici respectivi vor fi controlați, vor fi controlate navele țării de pavilion, în măsura în care Uniunea Europeană poate să intervină. Digo că Aș dori de asemenea să văd că inter- invitații noștri vor discuta între ei anumite chestiuni care, după părerea mea, au fost chiar contradictorii. Având în vedere că avem timp la dispoziție, ar fi interesant. Vă rog, următorul uh, membru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori de asemenea să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru intervențiile lor. Eu cred că colegul nostru, Mato, a pus punctul pe I E de altfel un subiect pe care îl dezbatem deja de ceva vreme în cadrul comisiei noastre. Cred că atunci când vorbim de marile nave, de tonierele congelatoare, eh, frigorifice, îmi cer scuze, una din eh, problemele cu care ne confruntăm este că nu se face o deosebire clară între navele europene și navele care aparțin eh, altor țări. Și Iată una din uh, problemele cu care se confruntă și organizațiile internaționale atunci când uh, se încearcă stabilirea unor limite pentru a limita pescuitul ilegal, pentru că alte țări nu sunt dispuse să accepte reguli europene. Iată de ce eu cred, și datele arată acest lucru, că acordurile semnate de Uniunea Europeană sunt acorduri care sunt atât în avantajul Uniunii Europene cât și în avantajul economiilor locale ale țărilor unde se desfășoară aceste activități. De altfel, am asistat la situația în care un acord care nu a fost aprobat în cazul acestui acord s-au făcut presiuni asupra Parlamentului pentru a convinge țara terță pentru a semna acest acord, pentru că era în avantajul comunităților locale de acolo. Eu aș dori să întreb uh, pe invitații noștri, după părerea lor, ce am putea face pentru, sau dată pentru totdeauna, să facem o deosebire clară între sectorul european și sectorul non-european. Asta pe de-o parte. Eu cred că suferim de un deficit de informație. Nu știu care este părerea dumnealor din experiența lor. În al doilea rând, când vorbim de pescuitul artizanal, E adevărat, și noi credem în pescuitul artizanal, de altfel s-au făcut eforturi considerabile în perioada legislativă anterioară pentru ca reforma PCP să țină cont de diferitele tipuri existente de pescuit artizanal. Aș dori să vă întreb, mai ales pe domnul Ghie când uh, vorbiți de aceste nave care reprezintă o concurență. La ce nave vă referiți? Din ce țară? Cred că a venit momentul să vorbim cu toții cât se poate declar, să spunem lucrurilor pe nume, pentru că ne referim cu toții la diferite um, aspecte vagi, însă niciodată nu arătăm foarte clar despre ce țări e vorba. Aceste nave pescuiesc uh, în apropierea țărmului Senegalului. Cine, sunt, uh, cine le dă autorizația să pescuiască? că de unde vin aceste nave. Europa dorește să facă lucrurile bine și dorește să îmbunătățească situația pentru ca totul să meargă pe drumul cel bun. Însă, ce se întâmplă în acele țări terțe care acordă autorizația de pescuit sau licența de pescuit a celor nave care nu respectă parametrii europeni. Eu aș dori să știu despre ce țări e vorba, pentru că întotdeauna se acuză țările, se acuză Uniunea Europeană, însă ce se întâmplă cu țările terțe, ce fac ele pentru ca navele uh, din Filipine, din Rusia, din China să nu vină să pescuiască uh, mai ales având în vedere că nu respectă parametrii europeni, iar organismele, entitățile internaționale nu le pot controla. Cred că despre asta trebuie să discutăm, iar dacă cineva știe ceva, vă rog să ne comunice și nouă pentru că eu cred că Parlamentul, toate grupurile doresc să facă ceva și trebuie să venim cu propuneri specifice, concrete pentru a vedea dacă la un moment dat reușim să facem ceva uh, și mai ales să punem capăt pescuitului uh, ilegal care afectează nu doar pescuitul artizanal, ci și flota europeană care face eforturi considerabile, după cum spuneam, pentru a face uh, lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai există colegi care doresc să ia cuvântul? Mai există colegi cu întrebări? Nu? Am să dau acum uh, cuvântul invitațiilor noștri și cred că am să încep uh, cu domnul uh, Gay. Pentru că avem într-adevăr îngrijorări legate de flotele străine, poate ne puteți spune câte ceva despre aceste probleme ridicate de colegii noștri, dacă uh, pescuitul uh, e într-adevăr în avantajul comunităților locale și cum ar trebui să încurajăm această dezvoltare ascendentă și nu una descendentă. Vă rog dacă puteți, domnule uh, Gheie, comenta asupra acestor întrebări. Merci, madame la Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea mea am spus că anumite nave fac concurență pescuitului artizanal. Am uh, dat exemplul Uniunii, acordului între Uniunea Europeană și Mauritania și am dat uh, exemplu uh, Sepiei. În cazul uh, unui alt stat se pune problema sardinei. Deci, noi știm că obiectivul este să se pescuiască speciile pelagice mici. Un uh, raport uh, Greenpeace uh, a identificat faptul că uh, chinezii declară tonaje mai mici tot în ceea ce privește sardinele. Deci aceste, este clar că aceste vase uh, intră în concurență cu pescuit artizanal pentru speciile pelagice mici. Deci eu cred că trebuie să lăsăm pescuitul speciilor pelagice mici pescuitul artezanal, e vorba de resurse transfrontaliere. Cum va ajuta Uniunea Europeană țările membre ale Comisiei Regionale să facă planuri de amenajare și să gestioneze împreună aceste specii pelagice mici pentru exploatarea lor în mod durabil? Bineînțeles, Acordul cu Uniunea Europeană este transparent și este un exemplu de acord, dar în ceea ce privește supravegherea aplicării, sunt lucruri de ameliorat. Anumite nave, nu toate, dar unele nave europene, poate pescuiesc specii pelagice mici. Și acest lucru poate să pună probleme sociale pentru a asigura nevoile de securitate alimentară în țara noastră, iar acestea sunt acoperite de aceste specii pelagice mici. Deci dacă acum permitem unor nave din Rusia, din China, din Corea să uh, pescuiască aceste specii pentru a face făină din, de pește, uh, acest lucru se face în detrimentul populației locale. Și țările africane încearcă să discute, să vadă cum pot ameliora sistemele de guvernanță a acestor produse de exemplu, prin cooperarea cu Comisia, Comisia Subregională de Pescuit. Iată ce dorim noi. Nu dorim să arătăm pe nimeni cu degetul, nu dorim să acuzăm pe nimeni, dar știm că astăzi există um, situații în care au fost identificate aceste țări. Pescuitul ilicit este o problemă pentru toată lumea, dar cum ne putem uh, combina eforturile pentru a milita pentru practici virtuoase? În Liberia, anumite țări vin să uh, pescuiască în apele noastre pentru a vinde peștele respectiv uh, în altă parte, în Europa sau în alte părți. Lăsăm aceste țări să continue să facă acest lucru, fie că e vorba de Rusia, de China sau de Corea, să vină să pescuiască la noi și vor afecta și piața europeană, de fapt. De aceea trebuie să se facă eforturi mai multe de toate părțile pentru a pune capăt acestei situații. Dar aceste nave străine care vin să pescuiască specii pelagice mici fac concurență neloială uh, pescuitului artizanal. Oui, je, je voudrais, je voudrais ajouter, parce que, vous savez, j'ai eu, alors peut passer... Dacă putem să revenim la ultimul diapozitiv al domnului Gheie de pe mm, uh, plaja din Senegal. Eu am lucrat 30 de ani în domeniul pescuitului și mi-am început cariera acum 80 de, uh, acum 30 de ani tocmai pe această <laughs> plajă. Uh, pescarii senegalezi s-au schimbat mult, pot să vă spun. În 80, pe această plajă, era la fel de multă lume, la fel de mult pește, dar 80% erau pești demersali și doar 20% din specii erau pelagice. Deci, 80% uh, um, din, era pește demersal, pește mult consumat în Senegal, dar noi am exploatat resursele uh, ca mană și Acum resursele s-au redus foarte mult. De exemplu, pentru această specie mult consumată în Senegal, dacă atunci se exploatau 5.000 de tone, acum se exploatează doar 50 de tone, pentru că nu mai există pur și simplu această specie. Domnul Gheș, este îngrijorat pentru resursele peștii pelagici mici. E vorba de sardine. Uh, este ultima resursă. Dacă, nu mai, dacă dispar, nu mai rămâne nimic în mare. Dacă se supraexploatează uh, această resursă, vor apărea probleme alimentare dramatice în Africa de vest. Deci trebuie să oferim să acordăm dreptul de acces la aceste resurse pescuitului artizanal, care însă trebuie gestionat, pentru că v-am spus că în anii 80 vedeam 3.000 de pirogi, astăzi am 12.000 și pescarii senegalezi sunt foarte buni pescari și au instrumente astăzi, uh, au echipamente. În anii 80 se uh, pleca fără nicio, pe, pe mare fără niciun mijloc de a identifica bancurile de pești. Astăzi se folosesc GPS-ul și așa mai departe. Deci, pescuitul artizanal în sine poate deja supraexploatează aceste resurse. Deci trebuie să se evite să se adauge pescuitul uh, unor țări străine, pentru că, așa cum am spus, în cazul celor 22 de țări africane, jumătate din capturi uh, sunt din partea unor țări străine și situația nu este deloc satisfăcătoare. Uh, who wants to speak next? Uh... Cine dorește să mai ia cuvântul? Domnul Gujon. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să ofer câteva elemente de răspuns uh, deputaților care au luat cuvântul și să completez anumite lucruri spuse aici. Domnul Matu a vorbit despre observatori. Într-adevăr, vă confirm, domnule Matu în ceea ce privește flota tonieră europeană, ea este acoperită 100%, în proporție de 100% de observatori. Pe anumite nave facem chiar mai mult. Acești observatori sunt observatori naționali cu mandat regional, observatori științifici formați în țările cu care avem acorduri de pescuit. Deci persoane din Côte d'Ivoire, din Senegal, și sperăm că vom putea extinde programul uh, celor din Gabon, din uh, Cap Verde, din uh, Sao Tome și mai departe și la țările din Oceanul Indian. Deci, flota din sector oferă chiar mai multă transparență decât cere Uniunea Europeană. Acordurile preved, prevăd îmbarcarea observatorilor, dar nu în proporția de 100% și această clauză a fost introdusă în acorduri în mod legitim pentru ca țările să verifice ce face flota, dar fără discriminare. Și domnul Ghie spune astăzi că chiar dacă de 2 ani a crescut mult uh, prezența observatorilor, pentru a ajunge astăzi la 100%. În Oceanul Indian se pune și problema pirateriei, dar uh, care punea probleme pentru a îmbarca observatorii prevăzuți. Dar principalul motiv pentru care până acum nu aveam observatori era faptul că țările de coastă nu aveau mijloacele necesare, nu aveau observatori formați și dacă aveau, mecanismul nu permitea acest lucru. V-am arătat pe un diapozitiv ruta unei nave ați văzut că trece prin patru zone, uh, patru ape teritoriale. Nu putem abarca, uh, aduce pe navă patru observatori diferiți. De aceea am uh, făcut eforturi cu Senegalul, cu Codivoar, cu Sejel, cu Mauritius, cu Madagascar și așa mai departe pentru a forma observatori regionali deci să nu fie nevoie de observator din partea fiecărui stat, din zonă. Deci există un planning uh, și pentru a oferi o transparență care cred că depășește cerințele Uniunii Europene. Doamna Bilbao a dorit să identificăm să spunem cine nu respectă aceleași reguli ca și Uniunea Europeană, voi spune, nu că reprezentanta sectorului din Franța sau ca președinte al, al grupului de lucru pentru ton tropical în Comitetul Consultativ pentru Pescuitul în zone îndepărtate. Dar am participat acum uh, două săptămâni la conferința comafate la Marrakesh privind lupta împotriva pescuitului ilegal. Și am fost foarte interesat să aflu, nu surprins pentru că știam acest lucru, poziția unui ONG care se numește Environmental Justice Foundation, deci Fundația pentru Justiția în mediul înconjurător, care ne-a spus că problema nu era legată de navele europene, ci de navele din Asia. Și de, au dat exemple cunoscute, documentate de nave asiatice, chineze, coreene, sau uh, tailandeze și așa mai departe, provin din multe țări, care își schimbă numele când schimbă portul sau mai multe nave cu același nume. Mm, era interesant ce avea de spus această ONG. Pot să vă spun de asemenea că, grație sistemului de observatori la bord, noi, navele europene, au observat că se, sunt uh, transferate uh, se fac transferuri pe mare de navele coreene în largul Ganei. Deci există informații, trebuie să se citească documentele și pentru a ameliora politica comună de pescuit, partea sa externă, cred că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că comitetul de aplicarea acordurilor funcționează și își fac treaba până la capăt. Nu existau acum 15 ani, deci ne bucurăm că există, trebuie să fim optimiști în legătură cu viitorul pescuitului, dar cred că nu trebuie să ne oprim aici. Comitetele de respectare sunt uh, un instrument excelent, dar cred că astăzi trebuie să se aplice sancțiuni pentru că anumite ONG-uri, dar și uh, pescarii ne spun că fără date nu mai lăsăm să se pescuiască pește. No data, no fish. Deci trebuie să mergem până la capăt cu lucrurile. Și aș dori să mai adaug o informație. în legătură cu interacțiunea sau competitivitatea cu pescuitul artizanal. În cazul tonului, Ehm, nu există surplus, majoritatea statelor nu au flota necesară pentru a pescui tonul în larg, dar există totuși uh, un pescuit artizanal al tonului și pentru a evita consecințele pescuitului industrial asupra pescuitului artizanal, flota franceză, dar cred că este și cazul colegilor spanioli, nu merge mai aproape de, de la mai puțin de 12.000 de coastă. Iar în Maiot, unde există o flotă mai mare, această distanță a fost uh, um, extins la 24 de mile de coastă. Avem un acord privat cu Republica Guinea pentru că negocierile au fost întrerupte. În acordul privat ne-am pus de acord cu cei din Guinea să nu uh, Uh, pescuim la mai puțin de 50 de mile de coastă, pentru că platoul continental acolo este foarte uh, extins. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, a short comment, if I may, and, uh... Domnule Moniateghi, un comentariu foarte subțin, dacă vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să nuanțez un pic uh, lucrurile, sau numite aici diferite entități, și aș dori să reamintesc faptul că cadrul acordurilor de pescuit uh, durabil exclude societățile mixte. Navele europene care pescuiesc uh, în cadrul acestor acorduri nu pescuiesc drept societăți mixte, ci sunt societăți europene. De asemenea, doream să confirm faptul că flota spaniolă nu intră pe uh, teritoriul uh, statelor riverane, pe, în, nu pescuiește în uh, acele 12 mile. De fapt, chiar nu intră, nu pescuiește într-o zonă de până la 30 de mile maritime în uh, zona de coastă. Uh, este evident, prin urmare, că flota europeană, eu aș putea să vă vorbesc aici de tonierele europene, deci flota europeană așadar beneficiază de resurse, are acces la resurse la care pescuitul artizanal nu are acces. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom avea comentarii succinte din partea colegilor, domnul Mato, după care vom da cuvântul comisiei. domnul Mato! Mulțumesc foarte succint câteva observații pentru că eu recunosc, nu putem să punem sub semnul întrebării faptul că Parlamentul dă dovadă de un respect deosebit și eu aș spune chiar protejează și încurajează pescuitul artizanal. Isascu spunea foarte bine și de altfel acest lucru s-a concretizat în reforma PCP. Acest lucru nu înseamnă însă că pescuitul industrial trebuie demonizat. Cele două sunt perfect compatibile. Și trebuie să facem acest, trebuie să facem ca cele două tipuri de pescuit să fie compatibile. Trebuie de asemenea să facem o deosebire între flota europeană și flota celorlaltor țări. Nu se poate vorbi la nivel general. Nu se poate pune flota europeană în aceeași oală cu celelalte flote. Nu, trebuie să se spună foarte clar ce flotă respectă regulile și ce flotă nu. S-a demonstrat de altfel că flota europeană respectă regulile, va merge chiar mai departe. S-a subliniat în repetate rânduri cât de dure sunt, cât de stricte sunt aceste condiții pe care le respectă flota europeană și mi se pare important să se sublinieze acest lucru. Nu putem spune de, de pildă că pescuitul de cefalopode este în concurență cu pescuitul artizanal din Mauritania, pentru că nu putem spune acest lucru. Dar, uh, de pildă, pescuitul de caracatițe în uh, Mauritania, aș dori să știu dacă este realizat de, Mauri, de flota mauritană sau de alte flote sub nu știm ce pavilion. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnului Turgaiz. Foarte pe scurt, după părerea mea, soluțiile publice ar trebui, printre altele, să uh, permită un schimb de opinii, să găsim o soluție problemelor care apar de o parte și de alta. Iată de ce mă surprinde că, uh, în cazul unor întrebări directe, bine țintite de colega Isascun, nu s-a găsit un răspuns. Ar fi fost foarte simplu ca colegul din Senegal, de pildă, să ne dea niște date concrete pentru a ști despre ce vorbim este evident, însă, cum se spune în uh, zona de unde vine doamna Bilbao, se aruncă cu piatra, însă se ascunde repede mâna. Uh, nu, nu e o atitudine etică, ar trebui să găsim o soluție în avantajul tuturor părților. Însă, cum întrebarea este pe masă, să vedem dacă cineva se încumetă și uh, primim un răspuns la întrebările care au fost adresate anterior. Mulțumesc! Mr. Beck, maybe you can... Mulțumesc, domnule Beck. Poate ne puteți oferi câteva comentarii din partea Comisiei, după care vom intra în următorul panel. Mulțumesc, doamnă președinte, dar vreau să aduc și eu câteva precizări. În primul rând, în ceea ce privește împărțirea costurilor la accesului. Aceasta nu corespunde evoluțiilor recente ale PCP mai multe elemente de, mă rog, a fost folosit termenul subvenție greșit. Când vorbim despre costuri de acces e ceva și uh, sprijin sectorial este cu totul și cu totul altceva, înseamnă sprijin pentru dezvoltare. Regulile OMC nu sunt uh, considerate drept a aduce și subvenții odată cu ele. Acum, evoluții, evolu evoluțiile care au avut ca, uh, loc în cadrul uh, reformei în ultimii patru ani, trebuie văzut așa. În ultimii ani, 35% din industrie uh, era costul de acces, acum se ridică la 60-65% pentru sectorul industrial. Deci costurile de acces au trecut de la bugetul UE uh, în contribuția armatorilor. UE a continuat să verse, evident, o contribuție pentru acces, însă nu este vorba despre o subvenție. Mai degrabă este o taxă de intrare pentru a incita uh, statele terțe să accepte controle și transparența pe care le cerem de la ei. Și așa și acordurile capătă un plus de atractivitate. Trebuie ca aceste acorduri să fie atrăgătoare pentru ca țările terțe să le dorească și să dorească transparența. Cred că din punct de vedere financiar mm, era important să fac această precizare. Apoi, în ceea ce privește resursele și acuzațiile pe care și le, le aruncă flota europeană, e, aș vrea și eu să pun punctul pe I în ceea ce privește situația din Senegal și Mauritania. În Senegal, flota europeană nu pescuiește mici pești pelagici, tocmai pentru că este conștientă de problemele care există cu această resursă halieutică. Și tocmai pentru că pe aceasta se bazează securitatea alimentară din Senegal și uh, subsistența. În Mauritania, în care aici vorbim despre o resursă importantă, și anume micii pești pelagici, cotele au scăzut și zonele de pescuit au scăzut tocmai pentru a ține seama de riscul um, um, la adresa sardinelei. Deci, pentru aceste specii foarte fragile, demersul nostru vizează evaluarea surplusului, o evaluare foarte precisă și există reuniuni științifice de, uh, care se țin în fiecare an tocmai pe această chestiune și uh, stăm, suntem în continuă legătură cu partenerii noștri. Mulțumesc, țin să mulțumesc din suflet tuturor uh, oaspeților de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră care ne va fi mm, foarte de folos pentru activitatea noastră din viitor. Trecem acum la următorul panel, dreptul și responsabilități ale țărilor în gestionarea pescăriilor și capacității de pescuit. Îi urez bun venit domnului Giovanni Tumbiolo, președinte al uh, regiunii de pescuit Mazara, Mazara del Valo, din Sicilia. Pot să vorbesc de aici? Foarte bine. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mai întâi aș dori să clarific faptul că motivul pentru care am acceptat această invitație este faptul că până la urmă se poate oferi, se poate clarifica, se pot un pic clarifica lucrurile într-un domeniu complicat care în strâmtoarea Siciliei, în canalul Siciliei, este considerat ca fiind uh, o limitare a dreptului de pescuit a pescarilor din Sicilia, deci din Italia, din Europa. Dar pentru a înțelege situația, cred că trebuie să se înțeleagă bine contextul în care uh, se înscrie aceste această problemă care nu este strict de caracter, de caracter economic, pentru că, bineînțeles, vizează pescuitul în sine, dar are și o dimensiune socială și antropologică pentru că e vorba de, um, de raportul cu țările de pe malul sudic al Mării Mediterane. Eu cred că pentru a rezolva această problemă, spun acest lucru încă de la început, trebuie, există un parcurs obligatoriu pentru a salva Marea Mediterană și popoarele care trăiesc din uh, pescuit. E vorba de calea dialogului și cooperării. Cine suntem noi? Eu sunt președintele districtului pentru pescuit COSVAP, care în 2006 studiază și promovează aplicarea principiilor economiei albastre și crearea unui cluster mediteranean prin în urma activității Observatorului pentru Pescuitul în Marea Mediterană, care este uh, o parte, o organizație operațională a regiunii Sicilia și a Strâmtorii. Uh, și uh, există un raport anual privind uh, pescuitul și acvacultura în Sicilia în cooperare cu țările de pe malul sudic al Mediteranei. Care este contextul? Uh, problemele sunt cunoscute uh, E vorba de faptul că dieselul este scump. Zonele economice exclusive de pescuit, uh, create în mod unilateral, uh, um, de exemplu, situația Libiei și concurența neloială din partea unor operatori din uh, țările riverane um, care vin, vând în Europa produsele pescuitului cu la prețuri mult mai mici. Deci un operator din Tunisia, din Libia sau din uh, uh Egipt uh, uh, are costuri mai mici uh, pentru mâna de lucru, pentru carburanți, pentru uh, plătește mai puține impozite și folosește instrumente de pescuit care deseori uh, sunt interzise în Europa. Deci, ceea ce nu e pescuit de noi e pescuit de alții și apoi ei exportă acest pește pe piața noastră, pe piața europeană. Și um, să nu uităm tensiunile uh, din uh, țările de pe malul uh, sudic al Mării Mediterane din ultimii ani, mai ales Libia. În acești ani, Uniunea Europeană, la la presiunii unor lobby-uri și grupuri de interes, a lăsat, a lansat strategii nebuloase pentru a reduce așa numitul efort de pescuit în Marea Mediterană. Principalul uh, principiu folosit a fost uh, eliminarea navelor mai vechi, deci scoaterea lor din folosință, dar au fost coștii din folosință și oamenii, deci au fost excluși de pe piața muncii mii de lucrători din domeniul pescuitului și din întregul uh, domeniu al procesării peștelui în Sicilia. Din 2000 în 2014, după informațiile din ultimul raport al Observatorului pentru Pescuit, numărul celor care lucrează în domeniul pescuitului în Sicilia a trecut de la 4329 la 2882. Deci numărul lor practic s-a redus cu 50%, Domnule președinte. S-au pierdut, uh, deci, jumătate din flotă și peste 16.000 de locuri de muncă în întregul sistem al pescuitului în Sicilia. Și o altă informație uluitoare este faptul că doar în orașul Mazara del Vallo, care este capitala a pescuitului, s-au pierdut 7.000 de locuri de muncă. Deci, ecuația scoaterea din uza navelor egal reducerea efortului de pescuit este o ecuație greșită, după părerea mea, sau cel puțin care nu corespunde armonizării principiilor comune de luptă împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat sau nereglementat, prevăzut în documentul privind dimensiunea externă a politicii comune de pescuit. Știți ce meserie are astăzi fostul pescar al cărei, al cărei embarcațiune a fost distrusă, care uh, a primit ca despăgurire 40.000 de euro. 40.000 de euro costă o viață, domnule, doamnă președinte, într-o regiune în care sunt puține alternative pentru a găsi un loc de muncă, 90% din cazuri, arată statisticile, pescarul care a ieșit de pe piața muncii devine uh, un pescar care uh, pescuiește în mod fraudulos. E vorba de uh, zone sensibile, dificile și mafiile sunt uh, cele care domină și caută posibilități de a se descurca. Care sunt costurile economice și umane? În Sicilia, um, sectorul pescuitului, mai ales în Manzaro del Valo, comunitate foarte mult dependentă de pescuit, a plătit în ultimii 50 de ani un preț prea ridicat din cauza așa, numitei, așa numitului război al peștelui. Un război declarat în mod unilateral din țări din, de pe malul sudic al Mării Mediterane. O, un război uitat. Bilanțul este, acestui război este catastrofal. Trei oameni au murit, deci trei pescari au fost uciși. Au fost 27 de răniți de către militari sau miliții din uh, țările uh, riverane din uh, nordul Africii. Uh, efectele proiectilelor al uh, Uh, gloanțelor, puștilor, uh, este același fie că trage un milițian, fie că trage un terorist de la um, ISIS. Am avut 300 uh, de oameni care au fost făcuți prizonieri în țările nord-africane și s-au plătit, s-a plătit mult pentru uh, uh, cei 150 de pescari sechestrați și experții de la Observatorul pentru Pescuit în Marea Mediterană au considerat că e vorba de 90 de milioane de euro uh, plătiți pentru, uh, ai, uh, pentru ca acești oameni să fie eliberați. Cine va compensa această, uh, acest prejudiciu? comunitatea uh, din Sicilia a suportat singură, dincolo de morți și răniți, uh, consecințele uh, economice și financiare care riscă să ne sufoce. Comunitatea siciliană a înregistrat distanța enormă dintre instituții și absența Uniunii Europene care, permiteți-mi să spun, s-a limitat la a impune regulamente și norme de pescuit cu o Uh, un oarecare strabism în viziune. Uh, deci, după focul milițiilor, a trebuit să suportăm ceea ce în jargonul militar s-ar numi um, uh, un foc din partea aliaților, din partea celor care ar fi trebuit să ne apere forța de muncă, adică instituțiile. Deci niciun comisar european pentru pescuit nu a venit, nu a răspuns uh, invitației noastre sau uh, nu a fost prezent alături de cei care au fost răpuși în acest război tăcut. De ce niciun comisar nu a venit la Mațara în districtul nostru pentru a discuta cu pescarii și reprezentanții lor? Eu cred că singurul instrument posibil astăzi, doamnelor și domnilor, pentru a pune capăt acestui război uh, este dialogul, cooperarea dialog și cooperare. Nu există altă cale. Haideți să ne întrebăm care a fost reacția Uniunii Europene? Ce instrumente a adoptat? Am ascultat adineauri. Unul dintre principalele instrumente a fost să ceară țărilor terțe eh, să ofere licențe de pescuit în apele lor eh, și să primească în schimb o compensație economică. După părerea noastră, acest instrument este, nu este coerent cu principiile Uniunii Europene, uh, principii legate de durabilitate. Ce doresc să, uh, dorești să facă un armator care a obținut o licență de pescuit în Maroc, în Angola, în Tunisia, în Senegal sau în uh, Côte d'Ivoire? De multe ori, în lipsa controalelor, nu întotdeauna, dar deseori, va căuta randamentul maxim posibil într-o perioadă limitată. Iată cum se traduce în practică un, o daună imensă făcută mediului în țărilor mai sărace și uh, întregii comunități internaționale, pentru că până la urmă întreaga comunitate internațională va suferi din cauza acestui fenomen. Noi considerăm că dialogul, printr-o cooperare care să implice direct întreaga filieră uh, a pescuit în Sicilia, în cazul în speță, și, cu, și țările din uh, malul sud, de pe malul sudic al Mediteranei, mai ales uh, țările partenere din regiune. Uh, deci, printr-o uh, Uh, viziune comună asupra resurselor, asupra cercetărilor, asupra economiei albastre, prin recuperarea valorizării pescuitului artizanal, prin formare. Numai astfel se poate rezolva problema. Uniunea Europeană, din păcate, nu a recunoscut niciodată cât de importantă este eh, activitatea delicată a observatorului în Marea Mediterană, care deja în 2000, din 2006 eh, promovează un model de dezvoltare economică socială a economiei albastre, adevărata economie albastră. Aș dori să mulțumesc pentru că nu trebuie să punem pe toată lumea în același eh, în același Coș, vreau să mulțumesc domnilor Afronte și Giufrida uh, pentru că au venit, s-au întâlnit cu noi. Pe ceilalți îi invit să vină, dar cât de repede, pentru că dacă nu, nu vor mai vorbi, nu ne vor mai întâlni pe nimeni. Economia albastră este economia responsabilității individuală și colectivă care pornește din Sicilia, dar uh, nu dorește eliminarea resurselor și restaurarea lor. Am uh, creat proiecte albastre prin inițiativa Noi Căi spre Economia Albastră, care a fost uh, lansată în Sicilia și un proiect, acest proiect important implică opt institute de cercetare științifică, universități, Institutul uh, Național de Cercetare, Institutul Zooprofilactic și așa mai departe. Deci s-au făcut o serie de studii uh, s-au implicat și 10 laboratoare experimentale pentru a sprijini dezvoltarea um, economiei albastre și cu implicarea întregii filiere uh, întregului sector al pescuitului uh, și cred în uh, va avea rezultate pozitive pe termen mediu în întreaga comunitate internațională a pescuitului. Pentru a promova principiile filozofiei productive ale economiei albastre, districtul pescuitului alături de instituții publice și anumite ministere din Italia și regiunea Sicilia de 5 ani, în fiecare an, în octombrie, și vă invităm în octombrie anul viitor în Sicilia. Organizează, deci, Festivalul Economiei Albastre. Deci, Festivalul Economiei Albastre. E vorba de o manifestație inter manifestare internațională numită Blue Sea Land. E vorba de expoziția universală a Siciliei și se reunesc aici clusterele productive din sectoarele agro, um, ictice din uh, Italia, din Europa, din țările din zona mediterană, din Africa și Orientul Mijlociu pentru a consolida relația de cooperare între țările participante și pentru a promova integrarea economică, socială, instituțională și culturală între comunitățile um, agricole și de pescuit prin seminarii, uh, expoziții, întâlniri comerciale și așa mai departe. La o ediție recentă, premiată cu medalia președintelui Republicii Italiane, Italiene, a participat 42 de delegații din țări străine, cu peste 1100 reuniuni B2B și C2C, cluster to cluster, organizate de Italian Trade Agency, ICE, de regiunea Sicilia și de uh, Um, Enterprise Europe Network. La această manifestare au participat ministrul afacerilor externe din Somalia, nouă miniștri agriculturii și pescuitului din uh, țări din zona Mării Mediterane, din Africa și în Orientul Mijlociu, 16 ambasadori și șef de misiuni și zeci de organizații profesionale. Îmi pare rău să spun că încă o dată s-a notat absența în ciuda invitațiilor, absența DG Mare și a Comisarului European pentru Pescuit. E, trebuie să semnalăm de asemenea că la aceeași masă erau prezenți reprezentanții um, Libiei din uh, Tobruk, Tripoli, Mizurata și Benghazi. Am organizat o masă rotundă cu prietenii libieni. Au fost și aici, domnul Afront a organizat acum cu ceva timp în urmă o întâlnire cu directorul general pentru pescuit. Domnul Sernagiotto era prezent și poate să spună cât de importantă a fost această inițiativă. Deci, numeroși diplomați prezenți la manifestație au vorbit în această... despre miracolul Blue Sea Land. Nu e vorba de magie aici, e vorba de perseverență, de constanță, de răbdare de dialog și de voință de pace. Tot ceea ce s-a întâmplat în Sicilia. Deci toate acestea s-au întâmplat în Sicilia, deci în Europa, din Mazara din Valo, oraș care în anii 60 a înregistrat, grație pescuitului, o revenire Uh, în uh, fosta casba a musulmanilor. Astăzi uh, aceștia reprezintă 20% din populația din orașul cu puțin mai mult de 50.000 de locuitori și trăiesc alături de aceștia în armonie cu celelalte comunități migrate acest exemplu important de um, conviețuire în Medina din Mazara unor persoane care vorbesc limbi diferite, mănâncă lucruri diferite și care au religii diferite a avut loc datorită creșterii activității pescuitului. Astăzi, multe din aceste activități, din motivele uh, prezentate, uh, s-au închis pur și simplu și cele care rămân încă riscă de asemenea să dispară dacă nu se va oferi un sprijin imediat din partea Uniunii Europene și nu se va face calea întoarsă în mod mai hotărât. Care este propunerea noastră, doamnă președinte? Cooperarea cu țările riverane și un plan cu Libia sunt absolut necesare. Trebuie să încheiați acum, spune doamna președinte. Îmi cer scuză, doamnă președinte, dar am o propunere de făcut. Deci voi face propunerea și închei. Da, vă rog, faceți propunerea, spune doamna președinte. Europa are un rol important de interlocutor economic în zona mediterane, dar trebuie să țină cont de fapt mai ales de actorii locali și periferici, de cei care uh, trăiesc în zonă, mai ales prin politici de proximitate uh, și cooperare transfrontalieră. Și deci oferind regiunilor meridionale, mai ales Siciliei, uh, grație istoriei și geografiei sale, un rol în uh, încheierea de acorduri uh, comerciale și productive în domeniul mării. Deci, Districtul pentru Pescuit uh, propune să se creeze alături de Uniunea Europeană un plan de acțiune care să apere pe pescarii noștri în uh, apele de, din, de aproape de Libia. Deci trebuie să creăm un joint venture cu reprezentanții Libiei, reprezentanți publici și privați, cerem sprijin Europei, cerem o asistență reală și concretă. Cine mai bine decât Europa trebuie să facă acest lucru? trebuie să se înceapă și un proiect de cercetare științifică privind uh, resursele halieutice și să se creeze la Tripoli, la Misurata, la Benghazi și mai departe, unor clustere maritime. Știm că acest lucru se poate face doar atunci când există condiții necesare pe teren. Și pentru că această propunere să fie operațională, Uniunea Europeană trebuie să recunoască rolul um, districtului eh, observatorului eh, și activității sale din acest an. Trebuie să facă un transfer de know-how din întreprinderile sceliene în domeniul pescuitului, dar acesta nu este doar o manevră de delocalizare a unor, eh, a unor uh, industrii sau unui cluster pentru a face în altă parte ceea ce nu mai putem face aici. Trebuie să ne uh, propunem modelul de district pe baza filozofiei economiei albastre. Uh, Trebuie să cooperăm, să creăm punți și să dialogăm. Mulțumesc, doamna președinte. This is a very... Vă mulțumesc din suflet. Înțeleg că e un subiect foarte important pentru dumneavoastră, dar trebuie să trecem și mai departe. Cu siguranță sunteți interesat și de observațiile colegilor dumneavoastră. Încă o dată mulțumesc, domnule Tumbiolo. Următorul vorbitor ar fi trebuit să fie doamna Dienaba Beie Traore, însă nu a putut lua parte la lucrările de astăzi. Foarte pe scurt, permiteți-mi să spun că doamna Dienaba lucrează la Departamentul pentru Armonizarea Politicilor și Legislație în Senegal, a lucrat pe marginea unui acord pentru stipularea regulilor minime pentru accesul uh, la apele teritoriale ale Africii de Vest și, de asemenea, a contribuit la un aviz al Tribunii Internaționale în privința drepturilor și responsabilitățile uh, flotelor care pescuiesc în uh, mările îndepărtate, inclusiv UE, Guinea, Bissau și așa mai departe. Este vorba despre uh, responsabilități comune. Îmi pare foarte rău că doamna Traore nu a putut uh, participa astăzi, dar voi da cuvântul ultimului vorbitor de astă, uh, dintre invitații noștri de astăzi. Evident, dragi colegi, aveți posibilitatea de a formula observații pe marginea prezentării domnului Tumbiolo. Mazara del Valo în 2010 a fost vizitată de o delegație a comisiei noastre. Înțeleg că doriți uh, și o vizită din partea comisiei, Comisiei Europene. E foarte important ca la aceste audieri să uh, avem de-a face cu oameni, oameni adevărați din Europa care să ne spună ce dificultăți întâmpină. Îi dau cuvântul acum, acum domnului uh, Julio Moronaiala, director general al Asociației de Producători uh, de Nave Frigorifice pentru Pescuit de Ton. Vă urez bun venit! Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru această invitație și le mulțumesc uh, eurodeputaților prezenți. Din câte văd, nu va fi vorba de un subiect uh, extrem de încins, pentru că um, acest caracter se măsoară și prin numărul membrilor prezenți și, din câte văd, suntem destul de puțin numeroși. Iată de ce cred că posibilitatea unui acord e mai mare, sper. Am să încerc să fiu succint, să nu mă repet și să încerc să păstrez atenția acelora care deja uh, i-au ascultat uh, pe invitații anteriori. Am să încerc să fiu cât se poate de succint pentru că colegii mei au abordat deja numeroase din uh, subiectele pe care doream să le abordez și eu. Una din, unul din elementele de mare interes este faptul că Noua, noua politică comună de pescuit include mai multe elemente importante. E vorba de un aspect fundamental al guvernanței la nivel regional. S-a vorbit foarte mult despre guvernanța oceanelor, esențială pentru noi, însă și activitatea noastră o reprezintă gestiunea organizațiilor regionale de pescuit. Un alt element important îl reprezintă activitatea Uniunii Europene prin piața sa. Piața Uniunii Europene este cea mai mare pentru produsele pe bază de pește și trebuie să găsim un echilibru între producția europeană și importuri. De asemenea, dați-mi voi să scot în evidență faptul că uh, la, în ceea ce privește um, Consiliul Consultativ uh, la distanță există un consens general referitor la acordurile de pescuit, că acesta reprezintă un instrument util. Uniunea Europeană deține o flotă care trebuie gestionată în mod durabil și trebuie reînnoită, pentru că la un moment dat în această sală multe voci se pronunțau împotriva unui acord de pescuit durabil. Cred că multe lume nu-și dă seama că dacă noi nu intervenim, vom fi înlocuit de alții care vor pescui mult mai rău și piața noastră va cumpăra aceste produse pe care respectivele flote le vor pescui în țări terțe. În continuare, flota europeană joacă un rol important nu doar în ceea ce privește acordurile regionale, ci și acordurile internaționale. Flota europeană este un exemplu ea poate să circule prin lume promovând uh, buna guvernanță a sectorului pescuitului prin exemplul uh, bun pe care îl oferim la nivel european. Iată de ce suntem mândri că după anumită perioadă am reușit să schimbăm uh, percepția în acest sector. Care sunt garanțiile pe care ni le aduc acordurile de pescuit? După cum am spus înainte, certitudinea juridică și lunga durată a acordurilor de parteneriat durabilitatea este acum elementul principal care definește acordurile de pescuit. Noi trăim din resursele halieutice, iată de ce avem tot interesul pentru ca acestea să uh, fie într-o stare bună. În continuare, transparența și darea de seamă, cred că suntem singurii care în Europa uh, pun accentul pe transparență, trebuie să știm cât se plătește exact pentru produsele pe bază de pește. În continuare, îmbunătățirea bunei guvernanțe, eforturi pe care le depun uh, toate țările. În continuare, cooperarea este îmbunătățită S-a punctat deja foarte bine că fondurile destinate în cadrul acordurilor de pescuit sunt menite pentru uh, a consolida cooperarea. Am vorbit de asemenea despre uh, acea consolidare a capacităților uh, țărilor costiere în ceea ce privește cercetarea uh, și infrastructurile. Uh, de asemenea, am vorbit și de protecția drepturilor uh, omului. Acesta este unul din elementele care ne uh, deosebește de celelalte flote. Când uh, doamna președinte vorbea de acea cursă ascendentă, mie mi-a plăcut foarte mult această sintagmă, pentru că flota europeană ține cont de această dimensiune socială, de altfel puțin apreciată de celelalte flote. În acest fel ne asigurăm că primim produse durabile, durabile atât din ceea ce privește perspectiva socială, cât și economică și de mediu. În continuare, flota, activitatea flotei noastre în uh, zonele de coastă. Aici aveți câteva imagini informative unde scoatem în evidență aceste elemente. Am spus deja că nu pescuim în zonele de conflict unde se desfășoară pescuit artizanal. Uh, avem de altfel obligația de a angaja numeroși uh, marinari din Africa în anumite situații până reprezintă 60% din uh, efectivul de marinari. După cum spuneam de asemenea, numărul acestora crește. În plus, noi uh, avem acces doar la um, partea suplimentară a resurselor haleutice, când s-a spus în sală că nu există suficiente stocuri de ton. Uh, tonul este uh, o specie migratoare și până ce organismele regionale de gestionare a pescuitului nu au stabilit niște cote, s-a presupus că toată lumea putea pescui cât dorea. Iată, noi pescuim exact uh, cantitatea impusă, 90% din tonul consumat, din tonul în conservă, uh, provine așadar din aceste stocuri delimitate. De altfel, aceste stocuri sunt subexploatate. În continuare, Uniunea Europeană are un buget aproximativ de 68 de milioane de euro. Mi închipui că s-a fi schimbat în uh, ceea ce privește acordurile de pescuit. 35% din aceste fonduri uh, sunt destinate sprijinului sectorial. Scoatem în evidență de asemenea că există un nivel minim salarial stabilit de Organizația Internațională a Muncii, STAR, dar pe care îl uh, respectăm cu toții. E vorba de Convenția 188 a OIM, nu există nici o referință concretă pentru sectorul pescuitului, însă noi ne-am orientat, am luat această convenție drept referință pentru a stabili un nivel salarial decent. În plus, e vorba de o clauză socială care le permite uh, muncitorilor de origine străină să beneficieze de un salariu decent. S-a mai spus în această sală că asistăm la o supraexploatare a stocurilor haleutice și că în 2030 nu vor, sau 2050, spun anumiți oameni de știință, nu vor mai exista pești conform datelor FAO, la ora actuală 71% din stocurile haleutice și mai ales stocurile de ton se află la un nivel uh, sustenabil. În plus, uh, s-a scos în evidență în repetate rânduri importanța um, siguranței alimentare pe care o asigură standardele industriei noastre. Vorbim de peste 25.000 de locuri de muncă directe în Uniunea Europeană legate de industria procesării tonului și peste, 30, peste 54.000 uh, de locuri de muncă indirecte legate de industria exploatării tonului. Vorbim de peste 120 de um, fabrici de procesare și peste 18 companii de pescuit. Pe această hartă puteți vedea care sunt, uh, unde sunt flotele, unde pescuiesc flotele noastre, care sunt uh, zonele de destinație. Vorbim de asemenea de o captură de 500.000 de, de tone, în Uniunea Europeană 25 de mii, în Spania 13 mii uh, de persoane angajate în industria tonului vorbim de peste 25.000 de persoane din țările terțe angajate în această industrie. Trebuie să vedem cum stăteau lucrurile uh, pe piața muncii înainte să existe această flotă. De pildă, înainte, în Franț, în uh, Africa, am crescut, nu exista nici uh, o fabrică de procesare. În anii 80 a venit flota franceză și în Oceanul Indian și a început să se dezvolte această industrie. Pe coasta americană, din anii 80, se fac mari investiții și și uh, industria a început să se dezvolte și acolo. Vorbim așadar de o industrie care generează un cadru amplu de activitate economică, care generează numeroase locuri de muncă în urma acestor acorduri de pescuit. În continuare, după cum uh, s-a subliniat deja, noi încercăm să mergem dincolo de dispoziția acestor uh, acorduri, ceea ce s-a numit acea inițiativă de transparență în sectorul tonului, E vorba de o inițiativă franceză care s-a reflectat și în țările noastre, în acele țări unde nu existau acorduri comunitare. Și chiar comisia s-a inspirat de, din această inițiativă după ce au observat că atât Franța cât și Spania uh, treceau printr-un proces de uh, validare și vor incorpora acest proces uh, în noua legislație. În acest fel, um, aceste îmbunătățiri vor contribui la o mai mare transparență a activităților noastre. De altfel, Spania este prima țară care efectuează un control al flotelor străine la același nivel la care se desfășoară și controlul flotei naționale. Cu alte cuvinte, sunt uh, aceleași standarde care se aplică, controlul licențelor se face în acel fel, navele sunt inspectate în același fel protocolul pe care l-am semnat uh, se aplică tuturor, chiar și navelor noastre care circulă sub pavilion străin. Iată un exemplu uh, al unei inițiative care uh, este strâns legată de activitatea de piață. Noi operăm atât în Oceanul Atlantic cât și în Oceanul Indian și cooperăm cu țările din zonele de coastă de acolo. În continuare, concentrându-ne în ceea ce, asupra drepturilor și răspunderii țărilor uh, și ca, legat de capacitatea lor de pescuit. Uh, bineînțeles, uh, pescuitul este o activitate strâns legată de evoluția pieței, este o activitate care presupune investiții considerabile, mai ales în ceea ce privește navele de pescuit de ton, presupune de asemenea cunoștințe ale sectorului, cunoștințe destul de greu de transmis și greu de dobândit, uh, Flotele trebuie controlate și monitorizate. Limitarea capacității reprezintă un element uh, important în gestionarea durabilă a resurselor. De altfel, noi, în organizația noastră, cerem să se impună o limită tuturor flotelor de pescuit de ton. Comisia Europeană a făcut acest lucru în anul 2002, s-a aplicat în Comisia uh, internațională pentru tonul tropical. Încercăm să se aplice acest lucru și în Comisia de Pescuit din Pacificul Occidental. În ceea ce privește zonele de coastă, trebuie, bineînțeles, să avem grijă să se păstreze accesul la această resursă și uh, să se asigure conservarea acestei resurse, care este importantă pentru industria noastră. Mulțumesc foarte mult! If we have some questions from... Dragi colegi, dacă aveți întrebări sau observații, sau sunteți osteniți de tot? Domnul Mato, da, mulțumesc, doamna președinte, nu, cred, nu sunt deloc obosit, cred că lucrurile sunt destul de clare. Eu voi fi primul care să ia cuvântul în această dezbatere. Nu doream să pierd această ocazie de a lua cuvântul chiar, uh, dacă e din uh, bună cuvință, pentru a le mulțumi invitațiilor noștri pentru prezentările lor. Trebuie de asemenea să în acest fel confirmăm, de altfel, lucrurile afirmate ar putea termina în această comisie. Mulțumesc. Președinte, eu... Domnule Esteban, mulțumesc. Doamna președinte, din păcate, eu nu am putut asista la toate intervențiile, dar aș dori, uh, bineînțeles, din bună cuvință, să le mulțumesc uh, invitațiilor noștri și, nu în ultimul rând, uh, domnului Molon, Moron, Aș dori să scot în evidență dimensiunea internațională a pescuitului european. Apele europene nu sunt suficiente pentru a satisface nevoia de consum europeană. Bineînțeles, noile tehnologii permit uh, un control amplu al activității flotelor, trebuie să ținem cont de acest lucru. De asemenea, trebuie să discutăm despre pescuitul, de lupta împotriva pescuitului INN. În Uniunea Europeană ne-am impus un regulament uh, menit tocmai să luptăm împotriva acestui tip de pescuit. Este important să respectăm acest uh, regulament, să luptăm cu țările terțe care nu respectă aceste principii fundamentale ale guvernanței oceanelor și de asemenea, trebuie să discutăm despre importanța controlelor efectuate în uh, punctele de debarcare și punctele vamale din Uniunea Europeană pentru ca pescuitul debarcat să fie legal, uh, pentru ca peștii debarcați, îmi cer scuze, să fie capturați în mod legal. Am insistat de asemenea în această comisie asupra importanței acordurilor cu țările terțe, care sunt în avantajul nu doar flotei noastre, ci și în avantajul țărilor terțe, Vorbim aici, de pildă, de angajarea de personal din, uh, provenit din țările respective, uh, avantajele pentru sectorul pescuitului. Cred că dimensiunea externă a pescuitului este fundamentală pentru pescuitul european. Mulțumesc! Thank you. Mr. Mulțumesc, domnule Fronte. Și volevo <clears throat> anch'io ringraziare. Mulțumesc. Doresc și eu să Mulțumesc mai ales prietenului Giovanni cu care am discutat deja, am organizat lucruri împotrivă, împreună, am, am fost la Mazar, am întâlnit uh, cu el și colegii lui, ne-am prezentat o mărturie a unui fenomen din domeniul pescuitului, dar care are consecințe mult dincolo de acest domeniu. Că un, unii oameni uh, au, și-au pierdut viața pe mare sau au fost rănite. Uh, deci este un adevărat război nu degeaba i-a spus că e vorba de războiul peștelui. În intervenția sa au fost lucruri care cu siguranță ar fi de aprofundat. Bineînțeles, nu avea timpul necesar și poate nu este locul potrivit, dar acum câteva luni deja am abordat acest lucru aici la Parlamentul European și anume să, faptul de a spune că acordurile de pescuit sunt o cale, dar poate nu sunt unica cale. Poate se poate face, fac, se pot face lucrurile și altfel, să ne așezăm la o masă a negocierilor, să cooperăm ceea ce fac de altfel uh, cei de la Mazara, care îmi vorbeau despre persoane din țări terțe care cooperează direct, lucrează pe, pe embarcațiunile pescarilor sicilieni. Deci această cooperare este un obiectiv pentru noi și ei l-au atins deja cu alte soluții poate ar trebui să existe cineva care uh, să se angajeze să deschidă, deschidă o masă rotundă. Noi am propus de altfel acest lucru ca Agenția pentru Pescuit în Marea Mediterană să facă acest lucru. Acesta era doar o idee, dar poate există și alte entități sau instrumente care pot fi folosite pentru că nu putem să lăsăm această idee, această propunere la o parte. Nu putem să lăsăm, lăsăm toate aceste lucruri pe seama acordurilor de pescuit care au încă părți obscure și lucruri care la nivelul durabilității, durabilității socioeconomice, lasă de dorit. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt și alte intervenții, voi da cuvântul Comisiei. Evident, dacă își dorește acest lucru, s-ar părea că nu. Acesta era ultimul dintre cele trei paneluri de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare un uh, mulțumesc din suflet uh, vorbitorilor din aceasta, acest al treilea panel. Încă o dată mulțumesc tuturor și ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9 pentru reuniunea coordonatorilor. Doamna vicepreședinte, mulțumește cu amabilitate și interpreților. Bineînțeles.